Colleagues, good afternoon. Can I... Bună ziua! Haideți să începem reuniunea Comisiei pentru Transporturi. Aveți în fața dumneavoastră proiectul de ordine de zi pentru următoarele două zile. E toată lumea mulțumită de proiectul de ordine de zi? Mulțumesc foarte mult! Aprobarea procesului verbal al reuniunii anterioare. Are cineva depus întrebări apropo de procesul verbal? Dacă nu, atunci le putem considera și pe acestea aprobate. Bun. Mulțumesc. Și acum uh, să ne gândim la amendamentele primului uh, pachet uh, privind căile ferate, spațiu unic feroviar european. Doamna Serichi Serachian, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să prezint comisiei punctul, uh, situația actuală a lucrurilor. Cu raportorii din umbră am discutat o serie de ipoteze de compromis referitoare la anumite subiecte din varianta reformată, mai ales în ceea ce privește organismul de reglementare, finanțare, actele delegate și articolul 13. În special în ceea ce privește autoritățile de reglementare, există un acord ca acestea să aibă rolul de a monitoriza concurența pentru a se evita orice formă de discriminare și pentru a o elimina dacă ea există. În acest caz, președintele Consiliului de Administrare al Organismului de Reglementare uh, trebuie să fie numit de către Parlamentul Național sau de uh, alte instituții competente și trebuie să facă o declarație de interes. Trebuie să acționeze în mod independent și în niciun caz nu poate să fie influențat de guvern sau de o companie, fie ea publică sau privată. În ceea ce privește reclamele, uh, acestea se iau din proprie inițiativă și uh, problemele se rezolvă în maxim o, lumă, o lună. De asemenea, dacă există probleme legate de discriminări, trebuie să fie făcute toate modificările necesare. Perioada de o lună de la primirea reclamației poate să fie prelungită pentru încă o lună, dacă există probleme. Trebuie să existe apoi schimburi de informații cu privire la activitățile dintre mai multele autorități de reglementare. Am subliniat importanța independenței autorității naționale, dar trebuie să se creeze și o rețea între diversele autorități naționale pentru ca acestea să furnizeze toate informațiile cu privire la activitatea lor o rețea care în mod oficial trebuie să se reunească în mod regulat la, invitarea, la invitația Comisiei și în acest sens este important ca Comisia să garanteze cooperare activă între organismele de reglementare și să intervină în cazul în care aceste organisme nu reușesc să își îndeplinească sarcinile care le revin. Comisia trebuie să constituie o bază de date în care autoritățile naționale trebuie să introducă datele tuturor procedurilor de reclamație, uh, datele de bază, procedura și momentul inițierii anchetei, rezultatele finale, aspecte legate de acces, costuri și așa mai departe. Asta în ceea ce privește autoritățile naționale. În ceea ce privește finanțarea, în aceste posibilități în aceste ipoteze de compromis există un business plan care include elementele de finanțare și trebuie ca autoritățile să fie consultate nediscriminatoriu înainte de aprobarea acesteia. Statele membre trebuie să se asigure că contabilitatea gestionării infrastructurii nu are un deficit de finanțare doi ani consecutiv și trebuie să existe un echilibru între, pe de o parte, excedentele care provin din alte activități comerciale și contribuții de stat și, pe de altă parte, costurile de infrastructură, inclusiv plățile anticipate făcute de stat, uh, rata dobânzii anuale și finanțarea durabilă de-a lungul vieții bunurilor. În ceea ce privește articolul 13, pe care l-am discutat la ultima întâlnire cu raportorii din umbră și în propunerea de compromis, s-a prevăzut accesul fără discriminare a tuturor gestionarilor acestor infrastructuri la toate companiile feroviare, inclusiv la căile ferate propriu-zire, sub supravegherea organismului de reglementare. În acest caz, este important să existe un termen fix stabilit de autoritatea națională pentru ca companiile feroviare să aibă acces la centrul de asistență. Dacă nu există un astfel de acces, operatorul centrului de asistență trebuie să ofere uh, Uh, o asistență valabilă din punct de vedere economic și tehnic în cazul în care nu este posibil să se identifice o alternativă, atunci autoritățile trebuie să ia toate măsurile necesare și să ia în considerare toate necesitățile subiecților în cauză. Dacă nu a fost utilizat un centru de asistență pentru cel puțin un an, poate fi folosit pentru activități conexe sectorului feroviar dacă operatorul instalației respective nu dovedește că există un proces de reconversie care să împiedice utilizarea acesteia în alte scopuri lucruri. Acestea sunt tre- cele trei domenii pe care, pe lângă actele delegate, am avut o discuție și am prezentat această soluție de compromis. După întâlnirea Comisiei în Transporturi va avea loc o altă întâlnire cu raportorii din umbră și vom, adopta, vom aborda în ordine aspectele legate de anexa 3, articolul 30 și anexa 7, articolele 31, 32, anexa 8, articolul 15, anexa 1, articolele 6 și 7 cu anexa 1A și apoi va avea loc și o discuție referitoare la amendamentele privind deschiderea pieței. Asta în ceea ce privește modul în care au fost structurate discuțiile noastre. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Kuhn. Mulțumesc foarte mult, domnul Kuhn. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim raportoarei, doamna Serachiani. Este un subiect foarte vast, uh, liberalizarea și deschiderea pieței feroviare europene. Și există o serie de aspecte care trebuie avute în vedere pentru a găsi soluții practice. Nu voi repeta ce a spus raportoarea și le-a spus pe bună dreptate. Suntem acum în mijlocul acestui proces și ne-am uh, apropiat foarte mult unii de ceilalți fiind vorba de actele delegate, de autoritatea de reglementare, de posibilitățile de finanțare în statele membre, sunt subiecte, elemente esențiale care vor fi esențiale pentru a crea acces la piață pentru toți operatorii. Este esențial ca autoritățile de reglementare naționale să nu fie supraîncărcate de misiuni și de însărcinări nu trebuie să facă rapoarte despre orice, trebuie să se concentreze pe anumite funcții, și anume verificarea prețurilor și a sistemurilor de preț, sistemelor de preț, a nivelurilor prețurilor, a structurii costurilor, costurile fixe, costurile flexibile, a prețurilor infrastructurii și, bineînțeles, sistemele de preț pentru utilizarea atelierelor. Toate acestea au un rol, trebuie să fie transparente și trebuie să fie la fel pentru toți operatorii și, bineînțeles, punerea la dispoziție a carburanților și acolo trebuie să fie condiții clare pentru toată lumea. Și încă un subiect important este cel al accesului, adică accesul la piața europeană. Ce licențierea nu, acestor întreprinderi feroviare. Trebuie respectate niște criterii de participare la piață și durează lucrul acesta foarte mult. Doi ani de zile nu cred că merge. Trebuie să fie redus uh, la șase luni. Fără îndoială trebuie să discutăm uh, unii cu ceilalți și este esențial uh, să reușim să cooperăm cu agențiile naționale de siguranță și, de asemenea, trebuie să avem în vedere să garantăm interoperabilitatea. Și încă un punct, apropo de instalațiile de serviciu. Sigur că putem să reglementăm tot ce dorim, dar este un segment uh, de piață important și, în majoritatea cazurilor, întreprinderile feroviare sunt cele care sunt uh, proprietariile serviciurilor și atelierelor și dintr-o dată nu o să le privăm de acest lucru. Cred că ar fi o chestiune foarte delicată, dar trebuie ca prestațiile de servicii să fie deschise operatorilor în condiții corecte și se pune întrebarea să știm care va fi durata unui contract pentru o întreprindere feroviară. Durata este importantă pentru că o întreprindere trebuie să știe când să investească, cât timp să investească pentru servicii anume și pentru tehnologii uh, de vârf. Dacă vorbim de gestionare infrastructurilor, avem o propunere de compromis care a fost deja făcută și uh, sper că vom avea ocazia să dezbatem această propunere. În orice caz este foarte importantă pentru grupul PPE. Orice ar fi, sper că vom fi de acord asupra cinci reguli de bază mari între care transferul resurselor financiare între gestionari și întreprinderile financiare. Acest lucru trebuie să se facă uh, foarte transparent. Calculul costurilor trebuie să fie transparent. Ce câștigă gestionarul infrastructurii trebuie să rămână la gestionar iar uh, ajutorul acordat de statele membre trebuie să fie de asemenea conservat și sper că vom găsi o cale comună, o soluție comună. Spun toate acestea fără să intru în detalii. modelul holdingului al grupului poate fi dus la absurd, dar poate că nu e modelul pe care vrem uh, să-l urmăm. Domnul Sterks. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, eu vorbesc uh, în numele lui Ramon Ramosa, care este raportorul din umbră. Nu voi intra în detalii, o, o va face el la reuniunea între raportor și raportorii din umbră. Există însă o serie de principii pe care aș dori să vi le prezint și care sunt importante pentru grupul nostru. Cred că uh, se pune întâi problema deschiderii pieței mai mult decât orice. Pentru mine este esențial. Acesta este obiectivul de care trebuie să ne apropiem. Deschiderea pieței. În Uniunea Europeană situația de acum nu este ideală, deci trebuie să folosim ce avem pe masă pentru a ne apropia de acest obiectiv, adică deschiderea pieței Uh, pentru grupul meu există un element esențial, astfel încât fiecare stat să aibă o autoritate puternică de reglementare care să poată să evalueze raportul între întreprinderile care gestionează infrastructura și întreprinderile feroviare. Dacă e clar, dacă e optim, dacă este transparent, deci trebuie ca acest lucru să existe în fiecare stat membru. Și cum văd uh, că ni s-au propus niște compromisuri, uh, există foarte multe lucruri care complică lucrurile, le fac mai greoaie și toate aceste complicații au riscă să reducă eficiența autorității de reglementare, cum, uh, eu știu, compromisul 56 pentru articolul 3 c și citesc în engleză. Autoritatea de reglementare va comunica Comisiei Europeană orice propunere de hotărâre privind, și aici urmează o serie întreagă de paragrafe, și în două săptămâni Comisia va solicita modificări. Dar cine se va ocupa de acest lucru la Comisie? Avem 27 de autorități de reglementare care trebuie să transmită Comisiei toate propunerile de hotărâre și Comisia Europeană va trebui în două săptămâni să spună dacă da sau dacă nu. Toată lumea își dă seama ce se va, ce se va întâmpla. Nu va funcționa. Și există o serie întreagă de alte compromisuri care par să spună că, eu știu, comisia reglementează cu tare lucru, să trimitem comisie, e cam simpluță abordarea. Nu mi se pare că este o simplificare, nu mi se pare că este întărirea autorității naționale de reglementare. Dacă există o autoritate națională de reglementare puternică, atunci Comisia poate să fie un fel de instanță de apel și aș prefera să există o autoritate de reglementare europeană, ceea ce nu există. Deci trebuie ca lucrurile să progreseze, să meargă pas cu pas nu trebuie să facem din comisie un fel de instanță de recurs, poate, da, dar în orice caz nu, să nu dubleze rolul autorităților naționale de reglementare care trebuie să fie puternice și eficiente. În ce mă privește este evident și l-a spus-o și domnul Kun, că autoritatea de reglementare națională trebuie să se ocupe de transparență. E vorba de raporturile între întreprinderile feroviare și uh, gestionarilor. Deci toate mișcările financiare trebuie să fie transparente, trebuie să fie clare și autoritatea trebuie să se ocupe de acest lucru. Uh, există o legătură privilegiată între compania feroviară și Autoritatea Națională de Reglementare. Și încă o observație, ultimă: cred că lucrurile mai trebuie simplificate, este poziția grupului meu. Propunerile acestea mai pot fi simplificate după opinia grupului pe care îl reprezint și încă un exemplu pentru a ilustra cele spuse. Și încă o dată aș dori ca toată lumea să se gândească la consecințele articolului 8 privind finanțarea gestionarului infrastructurii. Putem să citim, nu, că statul membru trebuie să consulte toată lumea înainte de a face un plan strategic. Fiecare stat membru trebuie să prezinte un plan strategic pentru infrastructură și apoi trebuie să consulte aproape pe toată lumea autorități locale, regionale, părțile interesante, sindicatele, dar nu numai sindicatele obișnuite, ci și sindicatele sectoriale, utilizatorii și așa mai departe. Și planul strategic se va termina când? În țara mea nu e ușor să înțelegi, să iei hotărâri, nu e ușor să faci acest lucru, dar dacă ar fi să consultăm pe toată lumea, am avea un plan strategic eu știu, într-un moment în care nu o să mai avem nevoie de căi ferată. Deci vreau ca lucrurile să se simplifice, deci, dar sigur, e bine să existe rapoarte, nu știu ce, dar totul trebuie să rămână eficient. Și citesc în engleză, spune vorbitorul. În momentul în care veniturile nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile gestionarului infrastructurii, statele membre vor oferi finanțare gestionarului infrastructurii. Adică în engleză se folosește modalul shell. Ce înseamnă asta? Că orice ar face gestionarul infrastructurii, până în cele din urmă, statul va plăti. Statul plătește, statul vine cu bani. Știm cu toții că nu merge așa. Deci să nu scriem acest lucru într-o directivă. Cu alte cuvinte, când citesc compromisurile, cred că se mai pot simplifica multe lucruri și un număr de dispoziții la care trebuie să ne mai gândim, trebuie să ne gândim la consecințele lor. Uh, în fine, domnule președinte, aș dori să atrag atenția asupra unui lucru. Vom avea coeziunea suficientă la Parlamentul European, la Comisia noastră, în primul rând. Știți, dosarul acesta este foarte greu din punct de vedere tehnic. Este foarte greu să faci ca totul să se potrivească, ca totul să meargă de la A la Z, ca lucrurile să rămână clare, comprehensibile, ca toate lucrurile să fie bine uh, funcționale, să fie funcționale. Transparență, relații între partea dispozitivă și anexe și așa mai departe. Deci, ținând cont de modul în care se derulează discuția în acest moment, coerența aceasta, după părerea mea, nu este un dat. Nu există. Din potrivă, există o anume temere între, la nivelul grupului. Nu mă, mă refer la grupurile politice, există diviziuni și în sânul grupurilor politice. Deci prima noastră misiune este să simplificăm și apoi să asigurăm coerența. Dacă comisia noastră nu reușește să vină cu un dosar coerent, un dosar fără contradicții interne, și nu e ușor pentru că sunt foarte multe capcane în acest dosar, ei bine, atunci o să avem o catastrofă. Mulțumesc. Domnul? Andala. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră mi-a cerut și mie să-l înlocuiesc, așa că voi prezenta câteva lucruri în numele lui și apoi voi avea niște observații personale. Și, în primul rând, autoritatea de control. Nu o să vă surprindă, domnule președinte, dar fi vorba de crearea unei noi agenții la nivelul Uniunii Europene, e bine, noi nu prea vrem acest lucru. Dacă uh, ar trebui să creăm o nouă agenție, din punctul nostru de vedere, ar însemna că merge prea departe. Cooperare întărită cu agenția ferofiară existentă, sigur, este de preferat de departe, dar crearea unei noi instanțe, a unei noi instituții, este, înseamnă că mergem prea departe. În al doilea rând, și îmi pun o întrebare, pun o întrebare raportoarei uh, și o rog să fie atentă la situația statelor baltice. Statele baltice au o situație unică și complexă, pentru că în Estonia, în Letonia și Lituania de la est la, se merg de la est la est, sunt foarte puține legături către sud, către Varșovia, de exemplu. Deci concurența acolo între statele baltice are loc pe traseele către est și acolo E vorba de conexiuni feroviare cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina. Deci companiile acelea sunt exclusiv companii de stat, companii publice. Asta înseamnă că pentru întreprinderile feroviere baltice va fi foarte greu să lupte împotriva acestor întreprinderi în cazul liberalizării. Va fi foarte greu să lupte împotriva companiilor feroviare din Rusia, Belarusia, Belarus și Ucraina. Sunt deci o problemă specifică pentru statele baltice. Recunosc că n-am soluție la problema asta, dar mă gândesc că uh, dacă tot ne ocupăm de această directivă, trebuie să ținem cont de, de situația companiilor feroviare baltice. Nu e vorba numai de companiile feroviare baltice, e vorba și de gestionarea infrastructurilor din statele baltice, pentru că dacă ei trebuie să-și crească prețurile, atunci eu știu, vasele care vor ajunge în Rusia vor prefera să treacă prin Sankt Petersburg uh, decât să tranziteze pe calea ferată prin statele Baltice. Deci vă atrag atenția, atrag atenția raportoare și Comisiei Europene asupra acestei chestiuni. Mă, aș dori să aud reacția Comisiei Europene, a reprezentantului Comisiei Europene, apropo de această chestiune. Domnule președinte, sunt de acord cu domnul Sterks, care spunea că miza acestui dosar este liberalizarea, este accesul la piață și asta este ceea ce trebuie să ameliorăm. Am constatat, de exemplu, în țara mea, că în momentul în care există mai multe locuri pentru operatori noi, este în avantajul clienților, al consumatorilor, al utilizatorilor. Deci asta este direcția pe care trebuie să mergem, dar nu va fi ușor. Mă gândesc la raporturile între transportator și gestionarul infrastructurii. Noi vrem să decuplăm aceste două situații. Într-o serie de state membre, aceste două entități sunt parte din același holding. În ceea ce ne privește, noi nu. Noi spunem că trebuie să decuplăm aceste două entități. Și de asemenea acolo unde se spune că gestionarul infrastructurii poate să fie numai, să existe numai dacă trebuie să crească anumite prețuri. Noi vrem o separare clară între gestionarul infrastructurii și transportator. Deci trebuie să-i dăm uh, unuia dreptul să controleze creșterea prețurilor la celălalt. Nu se întâmplă așa în cazul celorlalte moduri de transport și nu vrem să se întâmple acest lucru în domeniul feroviar. Și acum, dacă ne gândim la funcționarea pieții, am dori ca în această propunere să existe, eu știu, un stimulent Uh, pentru transportator să folosească niște trenuri mai curate, adică la nivelul infrastructurii ar trebui să existe o variabilitate, astfel transportatorii care folosesc trenuri silențioase, trenuri mai curate, mai ecologice, ar putea fi avantajați pe anumite infrastructuri și ar putea să funcționeze cu niște tarife medii. Deci, iată, domnule președinte, câteva elemente importante pentru grupul nostru și aș dori să aflu care este situația în statele baltice din partea Comisiei. Mulțumesc, domnul Kramer. gesagt, es wäre ein umfangreiches Thema, die Liberalisierung hier voranzubringen. Mulțumesc. Acest subiect pe care îl discutăm este subiectul liberalizării. Este un subiect foarte vast, pentru că noi l-am făcut astfel. Comisia a propus o revizuire o revizuire din 2001. Situația juridică era perfect clară. Au trecut 9 ani și, dintr-o dată, a trebuit să accelerăm lucrurile. Și atunci întrebarea este dacă ce avem în prezent în Europa este în concordanță cu legile existente. Știm că situația de pe piață este departe de a fi integrată Piețele, de fapt, nici nu sunt deschise în domeniul feroviar, cu câteva excepții, putem spune asta. Și poate că în instanțe trebuie să se tranșeze uh, legalitatea sau nu a acestei situații. Noi nu reușim să facem asta. În ceea ce privește cele trei principii pe care suntem cu toți de acord – cu toții suntem de acord că trebuie să existe o autoritate de reglementare puternică și independentă. De asemenea, că vrem o transparență a fluxurilor financiare și că aceste service facilities trebuie să se deschidă pentru a favoriza concurența. Dacă ne-am concentrat doar pe aceste aspecte, ar fi foarte simplu, dar noi ne concentrăm pe această decuplare, pe acest unbundling pozitiv este că acum stabilim o serie de termene. Nu mai există probleme de interpretare în acest caz. În termen de 5 zile ne pronunțăm și este clar. E nevoie și de o bază de date. Dacă Comisia Europeană trebuie să controleze tot, nu o să obținem rezultatele dorite. Sunt de acord cu domnul Sterckx. Am spus uh, pentru instanța de recurs uh, nivelul european, dar dacă 90% din cazuri pot fi rezolvate la nivel național, de ce să implicăm nivelul european? Ar fi o supraîncărcare inutilă. Dar există câteva probleme care apar între grupuri și uneori chiar și în cadrul aceluiași grup. Există voci care cer să spunem foarte clar care este diferența între gestionari și operatori. Noi suntem pentru această idee, dar nu asta este problema. Există state care uh, au reguli foarte clare, dar care nu au acces la piață și care cer această separare, dar în același timp vin cu amendamente pentru a exclude anumite aspecte sau pentru a face astfel încât aceste service facilities să fie pentru toată lumea, cu excepția transportului de mare viteză, pentru a nu exista competiție la acest nivel. Există o lege europeană care prevede că transportul transfrontalier de pasageri trebuie să devină total european, dar uh, se cere o derogare și de la această lege. Asta vreau să spun. Orice derogare, orice discriminare trebuie să fie evitată. Și, după părerea mea, în practică, chiar dacă există rezultate laudabile, mai există o problemă și anume ca să existe o autoritate de reglementare, în timp ce, înainte, această entitate era o companie feroviară. Acum câțiva ani, la alegeri, m-au întrebat oamenii ce s-a întâmplat cu dosarul, dosarul uh, feroviar. Și am spus, cred că cineva e la curent cu acest lucru, dar totuși nu așa stăteau lucrurile în Germania. Nimeni nu știa nimic și în acest caz administrația poate să spune oricine ar fi ministrul responsabil de căile ferate, administrația se ocupă de fapt. Eu mă opun. Autoritatea de reglementare trebuie să fie independentă, da, dar asta nu are nicio legătură cu ce a făcut înainte. Un exemplu, în Germania există o asociație care se numește Monfer și reprezintă companiile feroviare care nu sunt publice. Știu care sunt uh, posibilitățile de discriminare care decur dintr-un monopol. Deci, cineva a fost numit șef, să spunem că cineva de aici este numit șef al autorității de reglementare din Germania. Eu aș fi foarte bucuros ar fi foarte dificil să mai existe discriminare atunci. Dar, sigur, întotdeauna putem să ne înșelăm cu privire la identitatea oamenilor, care ar fi originea lor. Principiul este important, nu doar pentru micile state, care nu au nici capacitatea, nici potențial, ci în general pentru toate statele membre. Și cred că trebuie să evităm să facem lucruri care nu sunt posibile. În ceea ce privește statele baltice, Nu vreau ca în dosar să se specifice că există o excepție pentru statele baltice. Bulgaria are probleme cu Turcia, de exemplu, din perspectiva acestor legături feroviare. Vorbesc despre legăturile cu state terțe și excepții și derogări în acest sens. Nu cred, deci, că statele baltice trebuie să fie menționate în mod explicit, ca și cum ar fi singurele cu acest gen de probleme. Mulțumesc, domnul Groș. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich möchte... Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să repet tot ce s-a spus, dar aș vrea să subliniez o serie de aspecte. Așa cum a spus și domnul Sterks, în intervenția sa, ce dorim noi este să transmitem Consiliului un mesaj clar și trebuie să explicăm și motivul pentru care dorim acest dosar. Dacă piața ar fi deschisă, piețele ar fi deschise, toți operatorii ar avea acces. Și cred că dacă ar exista competiție, ar crește numărul de locuri de muncă și n-am avea discuția pe care o avem aici. Dar în prezent piețele nu sunt corect deschise piețele feroviare rămân prea naționale și totuși se spune că din cauza Europei se reduc locurile de, mun- de muncă. Ceea ce nu e cazul, fiindcă statele membre n-au pus în aplicare legislația. Există excepții pozitive Deci n-aș merge până la a spune că cel care lucrează acolo n-ar fi trebuit să lucreze la o companie feroviară înainte. E absurd. Știu foarte bine că dacă cineva a fost braconier, devine un pădurar foarte bun, e așa. Dar este important ca autoritatea să fie independentă la nivelul structurii sale, finanțării sale, atunci când ia hotărârile. Și în niciun caz această autoritate nu trebuie să depindă de o companie. Dacă am face acest lucru, deja am obține progrese mari. Trebuie să existe de asemenea resurse umane bine remunerate și trebuie să poată da răspunsurile necesare. Dar nu trebuie să facem studii pe orice subiect, nu trebuie să avem avize pe orice subiect, fiindcă dacă supraîncărcăm autoritatea de reglementare, nu facem decât să scriem o rețetă pentru ineficiență. Știm de asemenea că acordarea de licențe este uneori așa de complicată în anumite state membre, încât este una dintre cele mai mari probleme pentru această autoritate. Am vrea, deci, ca această autoritate de reglementare să fie simplă și clară. Apoi, gestionarea infrastructurilor. În multe state membre, această problemă există și trebuie să dăm ocazia ca această problemă să se rezolvă. Nu este acceptabil ca anumite cheltuieli să nu fie luate în considerare și că nimeni să nu fie responsabil. Fiindcă da, atunci evident se va ajunge la uh, ah, faliment. Există situații cu uh, contacte cu state terțe sau cu țări mai mici, nu mă refer doar la Belgia, ci și la Luxemburg, nu pot fi comparate cu structuri mari. Nu vreau experien- uh, excepții, scuze, ci să tratăm realitatea de la fața locului. Ceea ce înseamnă că și astfel de țări pot avea o autoritate de reglementare puternică și asta va ajuta și țările mai mici să fie mai eficiente în domeniu și în luarea deciziilor. Iar în încheiere, acel bundling, acea cuplare, ce pot spune este ce nu vrem este să avem mâine două autorități mari diferite, una pentru traficul de persoane și una pentru transportul de mărfuri, care să-și împartă piețele. Nu vrem să ieșim din monopolul de stat pentru a avea mâine două monopoluri diferite private. De aceea, pe drumul într-acolo trebuie să pregătim drumul astfel încât cei mici să se poată pregăti și cei mari să fie mai deschiși în deschiderea pieței, mai transparenți. De aceea eu propun să încheiem această discuție pentru că nu ajută la nimic. Unii spun că vor decuplare, dar pe de altă parte aduc atâtea condiții încât lucrurile sunt mult prea detaliate și nu aduc nimic, după părerea mea. Eu propun să supunem la vot cele două variante și apoi în final să spunem, în final să spunem dorim sau nu cuplarea. Altfel cred că ne complicăm prea mult și e păcat. Mai avem timp să discutăm acest subiect, însă e păcat de energia pe care o pierdem să discutăm dacă cuplarea e bună sau nu și până la urmă lucrurile vor fi atât de complicate că nimeni nu va mai ști ce dorim. Mulțumesc! Domnul Alcatrai. Ik de rapporteur en al die... Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei și tuturor celor care colaborează cu domnia sa pentru eforturile de a identifica o soluție. Este vorba despre funcționarea pieței și de crearea unui cadru omogen pentru toți operatorii. Vreau să vă reamintesc însă că este vorba și de căi fera, transportul feroviar mai eficiente să nu uităm care este impactul interoperabilității tehnice care nu funcționează perfect la nivel european. Nu se discută despre asta în dosar. Știu că nu este subiectul, dar trebuie să înțelegem cât de importantă este interoperabilitatea tehnică. Apoi, în ceea ce privește metoda de lucru, au existat câteva tensiuni între raportor și raportorul din umbră, dar, raportorii din umbră, dar acum cred că am revenit pe calea ce bună. Cred că fiecare și-a regăsit poziția sa și asta în ciuda faptului că pe anumite subiecte nu o să ajungem niciodată total de acord. Deci lucrurile evoluează încet, dar sigur, așa cum ne-a spus și doamna raportoare. Există, de exemplu, aspectul care ține de autoritatea de reglementare, suntem aproape de un acord, apoi finanțarea infrastructurii, alte delegate și aici aproape de acord. În ceea ce privește serviciile esențiale, aspecte care țin de transparență, cred că va fi posibil să se ajungă de asemenea la un acord. Și sunt de acord cu Mathieu. Cred că după ce terminăm aceste lucruri, trebuie să vorbim de structură. Deocamdată ne axăm prea mult pe această cuplare și decuplare. Mai întâi să rezolvăm celelalte aspecte și apoi revenim și pe structură. După colegilor pot să spun că uh, Dirk, sunt de acord când te întreb care este rolul Comisiei Europene. Din când în când, cred că există tendința să ne complicăm prea mult viața și aș vrea să știu care este părerea Comisiei. Comisia consideră cu adevărat că trebuie să se pronunțe în mod automat cu privire la cea mai mică propunere de decizie care va fi luată de autoritățile de reglementare sau mai degrabă este o instanță de apel Comisia Europeană. Cred că ar trebui să ne gândim puțin la acest răspuns automat. Fiindcă astfel am putea consolida autoritățile de reglementare naționale și am putea pregăti terenul pentru autoritatea europeană, care este obiectivul pe care îl dorim cu toții. În ceea ce privește finanțarea gestionarilor de infrastructură, Evident, când elaborăm o strategie, este normal să ne consultăm cu mulți factori, dar asta nu înseamnă că fiecare comentariu trebuie să fie luat în considerare. Până la urmă, gestionarii de infrastructură sunt cei care hotărăsc și cred că nu e o idee rea să vedem care este și părerea utilizatorilor. Mi se pare logic. Poate că n a trebuit să menționăm explicit acest lucru. E logic să vrei să afli părerea utilizatorului. Și dacă vrem să o și punem explicit, nu cred că e așa o mare problemă. Acum, ă, dintr-o abordare generală, așa cum au spus mai mulți colegi, cred, cred că trebuie să ne întrebăm în ce măsură aceste dispoziții trebuie să fie așa de detaliate sau s-au spus multe lucruri, mai rămân încă multe de discutat și eu cred că lucrurile trebuie să fie cât mai simple posibil și trebuie ca uh, la final să existe consecvență. În ceea ce privește metoda, chiar dacă există acorduri pe anumite aspecte parțiale, să nu uităm ca totul trebuie să fie reexaminat la final pentru a ne asigura că există un limbaj consecvent. Și de asemenea să nu pierdem din vedere obiectivul final. Dacă rămâne de văzut dacă la final vom avea căi ferate mai eficiente, clienți mai mulțumiți, companii feroviare uh, care să poată concura pe piață. Acestea sunt obiectivele care trebuie să ne intereseze. Și există o serie de aspecte care încă n-au fost menționate și care aș vrea să se regăsească, fie în discuție, fie în compromis, soluțiile de compromis care vor fi prezentate la plenară. De exemplu, comunicarea în caz de criză. În Belgia, și îmi imaginez că și în alte țări, există din când în când accidente sau probleme feroviare. Operatorul depinde de gestionarul de infrastructură operatorul de asemenea este informat cu privire la problemă printr-o serie de intermediari și aici apar probleme de comunicare și acestea încetinesc lucrurile. Și cred că ar trebui să putem să reacționăm mult mai repede decât se întâmplă în prezent, mai ales uh, în caz de criză. Și în încheiere, domnule președinte, și cu asta închei, cred că trebuie să facem uh, ceva și pentru clienți, pentru consumatori. Trebuie să ne asigurăm că informațiile sunt mult mai ușor disponibile pentru cine este interesat, prin intermediul iPhone-ului, iPad-ului în prezent, prin intermediul aplicațiilor pe care le putem descărca, oamenii pot afla, de exemplu, orarul de zbor pentru um, avioane, dar asta nu este valabil deocamdată pentru tren. ar trebui să putem afla pe telefon, pe calculator, care este cea mai ușoară și cea mai rapidă legătură, să spunem, de la Bruxelles în Spania. Asta ar ajuta mult utilizatorii. Domnul Richi acum. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, ca să nu reiau tot ce s-a spus, aș vrea să o felicit pe doamna raportoare care continuă cu uh, înțelegerea acută a problemei să facă lucrurile să evolueze. Aș vrea să spun că situația actuală în domeniul feroviar nu este satisfăcătoare în Europa și că discursurile pe care le auzim de regulă aici cu privire la transferul modal, decarbonizare și așa mai departe, uh, nu vor um, avea niciun sens dacă nu avem sisteme feroviare um, compatibile. Prin urmare, e o mare problemă. Și trebuie să ne asigurăm că acest sistem este total deschis, facilitează competiția pentru a crește șansele și pentru a oferi o alternativă la transportul rutier în Europa. Apoi, dacă rămânem 10 uh, ani în situația actuală, iată, după primul pachet feroviar, este pentru că acel pachet nu a fost aplicat așa cum trebuie și aș vrea să reluăm în același sistem uh, dar există texte greoaie care pot să fie interpretate în foarte multe feluri. Așa că noi vrem de data aceasta să fim clar, eficienți și extrem de uh, concreți în pozițiile noastre. Nu o să intrăm astăzi în detalii pe amendamente, există multe lucruri care au fost puse, dar, într-adevăr, trebuie să existe o entitate de control națională puternică. Procedurile de control trebuie să fie simple, clar uh, exprimate, nu trebuie să se folosească în mod excesiv uh, controle din partea comisiei, autoritatea trebuie să poată funcționa în bune condiții. Cu asta toată lumea este de acord. De asemenea, trebuie să prefigureze un control european. Trebuie să existe și agenții naționale care să permită uh, îndeplinirea obiectivelor din pachetul financiar, feroviar. Apoi, securitatea și interoperabilitatea sunt aspecte cheie. Dacă nu rezolvăm toate problemele legislative din această versiune reformată, nu o să obținem uh, ce ne dorim. De asemenea, trebuie să existe o planificare simplă a exploatării infrastructurilor pentru statele membre, fiindcă situațiile variază în funcție de stat, de regiune geografică, de măsura în care se respectă principiul suveranității și așa mai departe. Și aș vrea fără să intru în prea multe detalii, să spun câteva cuvinte cu privire la această decuplare. Toată lumea e de acord să spună că decuplarea este o condiție esențială pentru deschiderea pieței și cred că ar trebui să deschidem mai mult piața în acest domeniu de altfel. Un exemplu, trebuie să uh, avem un text foarte complicat pentru cabotajul de pe linii naționale, pe linii internaționale. va fi un subiect de polemică și de contestații care nu se vor opri niciodată uh, și dacă am avea o deschidere totală, nu am avea o astfel de problemă. Prin urmare, De fiecare dată când încercăm să facem un pas în urmă, sistemul devine din ce mai complicat. Se spune, da, nu vom decupla cu adevărat, ci vom introduce condiții. Eu nu cred că asta va fi eficient. Cam asta am avut de spus și o să revenim când intrăm în detalii. Problema este că cu cât vom fi mai scurs, mai simpli, mai clar și cu cât ne asigurăm că se garantează securitatea și interoperabilitatea, cu atât mai mult uh, sistemul feroviar va deveni alternativa credibilă și decarbonizată la transportul rutier, ceea ce ne dorim cu toții. Mulțumesc, domnul Parca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Felicitări și domnului raportor și, deși s-au spus foarte multe, aș mai face câteva observații doar de principiu. Important să nu uităm de unde am plecat și care erau obiectivele. Au subliniat-o și antevorbitorii mei. Inițial ne-am dorit să creăm, să oferim o alternativă la călătorile pe șosea. Acum cu avionul este eh, evident pentru toată lumea. Există transparență în utilizarea eh, sistemelor dincolo de frontiere, fără vreo barieră, fără complicații, fără acce- eh, limitarea accesului la piață și așa mai departe. Deci acest lucru ne l dorim și din partea căilor ferate. Dacă nu uităm acest lucru, vom reuși să nu intrăm prea mult în detalii de reglementare. Sunt relativ nou aici, nu am așa o experiență bogată ca dumneavoastră. Dacă mă uit la multe din punctele de pe acest text, cred că riscăm noi, Parlamentul European, dacă propunem reglementări atât de detaliate cum le avem în textul de față, riscăm așadar ca Parlamentul să pară uh, instituția europeană care face prea multe reglementări, uitând astfel obiectivul propus. Și nu trebuie să se întâmple astfel. M-aș putea referi la câteva detalii, să spicuiesc din text. În compromisul 2, de exemplu, articolul 6, articolul 7, gestionarul infrastructurii. Există acolo dispoziții de reglementare în anexe cu membrii Consiliului de Administrație, interzicându-le o activitate de peste 2 ani, apoi se vorbește de 3 ani și așa mai departe. Avem mult prea multe detalii în text. <clears throat> Cred că ar trebui să ștergem mari părți ale textului și uh, puncte care apar în anex, în compromis, pentru că sunt mult prea multe detalii. Și dacă vă uitați, de exemplu, la articolul 13, ni se va spune că nu gândim economic. Serviciile pot fi oferite liber, iar cel care nu oferă serviciul nu doar trebuie să uh, motiveze de ce nu oferă serviciul respectiv, ci trebuie să mai indice și un concurent care ar trebui să ofere acele servicii. Pe păi așa ceva nu se va putea. Ar trebui să fie suficientă motivarea refuzului. Trebuie să avem grijă, cred eu. Am discutat eh, și în domeniul eh, transportului rutier, de exemplu, despre poluarea fonică și am putea prelua câteva bune exemple de acolo. Dacă s-a putut uh, face acest calcul la șosele, trebuie să se poată face și aici. Sunt multe puncte unde ne putem limita, putem uh, reduce din detalii pentru a prezenta o imagine mai clară de ansamblu, pentru a arăta că Parlamentul uh, se angajează, susține acest acces liber la uh, călătoriile libere pe căile ferate cu mai multă calitate, cu prețuri transparente și oferte transparente. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe raportoare și pe toți colaboratorii. Am de făcut câteva observații privind amendamentele de compromis. Aș dori să mă refer la două chestiuni, la problema financiară și la poluarea sonoră. Anexa 8, punctul 1 și 5. După părerea mea, metodologia tarifelor pentru accesul la rețea ar trebui să fie fixată într-un act de aplicare iar apoi, operatorul infrastructurii ar trebui să aibă timpul necesar pentru o aplicare treptată. Acest lucru se datorează faptului că metodologiile aplicate de statele membre sunt foarte variate. Comisia Europeană nu a făcut o analiză în detaliu care să ilustreze de unde vine calculul prețurilor care apare în anexa 8 iar punctul acesta ar trebui să fie eliminat și metodologia ca act de aplicare să se bazeze pe analizele aprofundate, ceea ce lipsește din propunerea Comisiei Europene așa cum este ea acum. Apoi, atribuirea reducerilor ar trebui să se bazeze pe interoperabilitatea incompletă, adică fiind vorba de materialul rurant și de infrastructură propunerea actuală poate să aibă drept consecință faptul că operatorul ar dori să echilibreze pierderea de profit pe o ramură prin creșterea prețurilor într-o altă categorie de servicii. dar fiind faptul că aceste costuri de transport și regulile comune privind fixarea lor nu sunt stabilite încă, iar soluția propusă cât privește poluarea sonoră este prematură, Comisia Europeană, în Cartea Albă, anunță elaborarea acestei reguli comune referitoare la poluarea sonoră până în 2020. Cred că materialul rurant ar trebui să uh, aibă dispozitivele potrivite, iar aceste dispozitive riscă să fie un mai eficace decât tarifele sau decât modificarea tarifelor. De exemplu, tarife reduse pentru operatorii care au material rulant mai performant, mai puțin zgomotos, pot pur și simplu să închidă accesul la servicii anumitor operatori care nu au un asemenea material rulant. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cancea. Eu, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Serachiani și celor care lucrez pe, lucrează pe acest text. Fără îndoială nu e un text ușor și fără îndoială nu e ușor să se ajungă la o armonie pe subiectele cheie. Însă, aș vrea să vă spun, dosarul pe care l-am în față, care conține textele de compromis la pagina 13, Market Opening, se scrie No Text So Far. După părerea mea, această pagină, care este pagina principală din discuția noastră, nu conține deocamdată nimic și nu știm ce se întâmplă cu privire la liberalizarea pieței. S-a spus de mai multe ori aici uh, câteva lucruri pe acest subiect, dar această pagină și capitolul 4, de altfel, nu este deocamdată disponibilă. Spun asta pentru că liberalizarea ar trebui să aibă loc înaintea oricărei reglementări a structurilor, entităților care acționează pe acea piață. Nu putem să începem să reglementăm, să ne complicăm și după aceea să nu există o piață liberă. Așa, nu așa funcționează lucrurile în practică. Prin urmare, aș vrea să știu dacă există dorința de a ajunge la o piață liberă sau nu. Asta e principala întrebare pe care trebuie să ne punem. Autoritatea de reglementare este importantă dacă piața e liberă. Decuplarea este un element puternic și putem ajunge la o decuplare totală dacă aceste structuri pot intra pe o piață liberă. Deci, cred că ăsta este, de fapt, punctul central al discuției noastre. Un alt subiect se referă la ultima milă, să spunem. Adică nu putem să fim niciodată competitivi dacă încercăm să ștergem lucruri și uh, nu putem să concurăm cu transportul rutier dacă nu putem să facem legăturile necesare în marile puncte de contact. Deci acestea sunt principalele condiții. În ceea ce privește decuplarea, dincolo de faptul că sunt două funcții importante, fiindcă un lucru e că există proprietatea asupra infrastructurii și gestionarea acestora și altceva e ca trenurile să poată să ruleze și convoaiele să poată să ruleze, care sunt două lucruri distincte și ar putea să fie gestionate de două uh, societăți autonome independente, dar în acest caz există nevoia de a ajunge la un compromis și aș vrea, prin intermediul acelei pagini care ne-a fost propuse, să se pot, poată pune câteva întrebări pentru a înțelege cine, în cazul unui compromis la punctul E din anexa privind această separare, decuplare, deci cine numește acest CDA Cine pune în acțiune planul de afaceri ai, al acestei companii și cred că dacă avem răspunsul, putem să știm și care este definiția acestei soluții de compromis între aceste două funcții și între aceste două societăți, între aceste două companii, care, după părerea mea, sunt separate. Dar trebuie să ajungem la acest compromis. Apoi mai există și probleme de formă și aș vrea să informez secretariatul cu privire la acestea pentru a le clarifica, pentru că sunt menționat aici, se fac menționări cu privire la mine care nu au venit de la mine. Astea ar fi câteva aspecte tehnice și am să contactez cei care se ocupă de redactarea documentului. Mulțumesc! Thank you very much. Just for my... Mulțumesc! Și dori să spun și eu câte ceva. Foarte interesant să te afli aici sus și să asculți ce au de spus uh, membri după ce am condus și întâlnirea raportorilor din umbră din iulie de la Strasburg. Atitudinea pe care o văd în sală diferă de între, întâlnirea raportorilor din umbră. Acolo s-a vorbit doar de probleme și iar probleme. Aici însă oamenii spun, haideți să păstrăm lucrurile cât mai simple, să ajungem la un acord. Într-o măsură sunt de acord. N-ar fi rău să fiți cu toții prezenți la întâlnirea raportorilor din umbră și atunci am rezolvat probabil toate problemele. Problema e că acest proces e foarte lent. Trebuie să fim conștienți de obligațiile noastre pentru a trece de Parlament prin noiembrie. Consiliul are deja poziția stabilită. Noi ne mișcăm acum mai lent decât un uh, marfar lent, în loc să ne mișcăm cu viteza unui tren de mare viteză. Să nu uităm de ce uh, efectuăm acest exercițiu și care e interesul nostru. De ce spunem că lucrurile trebuie să aibă loc? De ce? Păi tocmai pentru că în trecut nu se întâmpla nimic. De la primul pachet feroviar, cum spunea colegul, au trecut 9 ani și nu s-a întâmplat nimic. Și lucrurile continuă ca pe vremuri. Cred așadar că trebuie să fim conștienți de obligațiile comisiei noastre și știu că doamna raportor și cei din umbră își vor lua și ei în serios uh, sarcinile, pentru că e un dosar foarte tehnic. Unii ar putea spune că propunerea comisiei e prea tehnică. Poate că tocmai acolo se află problema. Poate că am fi avut nevoie, tocmai din partea comisiei, de o propunere mai simplă nu așa un manual gros și tehnic ca cel pe care l-am primit. Iată însă că lucrăm cu ce avem. Nici eu nu vreau să suprareglementăm, însă aș dori să mă asigur că avem un regle, o unitate de reglementare independentă și care și are uh, instrumentele necesare. Vreau ca cei care reglementează să reglementeze, cei care uh, prelucrează trenurile să poată funcționa iar cei care gestionează infrastructura să gestioneze infrastructura. Ce nu vreau, dar mă tem că vom obține, <coughs> riscăm să obținem, este ca operatorii să facă reglementarea. Iar cei care ar trebui să reglementeze vor, se vor lega de infrastructură, iar cei care țin de infrastructură vor, face, vor, ține, vor lucra pe funcționarea trenurilor. E o rețetă clară pentru un dezastru și mă tem că într-acolo ne îndreptăm. Întâlnirea raportorilor din umbră are loc tot astăzi, mai târziu. Sper că vom progresa acolo. Domnul Cancen a arătat că întâlnirea e importantă. Antonio, îți pot spune că a durat o oră să ne înțelegem pe un domeniu din cele șapte sau opt, îți dai seama cam cât de dificilă e sarcina cu care ne confruntăm. De aceea, cu toții trebuie să dea dovadă de bunăvoință și uh, sperăm că la finalul zilei vom încerca să obținem imposibilul, să reușim să convingem toate grupurile să susțină compromisurile. Sigur, e un vis, dar poate că la finalul zilei vom supune lucrurile la vot și vom vedea ce se întâmplă. Din partea comisiei, domnul Reuter. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. După cum spuneți, și mie mi-a plăcut această discuție pentru că am avut senzația că discuția uh, privea înspre înainte și aș dori să vă aduc aminte câteva elemente importante. Dumneavoastră ați pus presiune asupra comisarilor și asupra mea ca director general să venim cu această propunere în fața dumneavoastră. Anul trecut, pe 17 septembrie, am venit, iată, cu această propunere, împreună cu procedurile de încălcare, iar la 10 zile după am venit aici în comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta propunerea revizuită. Și în Consiliu avem acum o abordare generală pe acest text la, așadar, 9 luni după prezentarea propunerii. Dumneavoastră ați uh, lăsat impresia că lucrurile ar trebui să fie urgente, ar trebui să ne mișcăm. Și această impresie a rămas. Ne-am uh, concentrat pe trei elemente majore, principale – pe de o parte, strategia pe termen lung pentru infrastructură, inclusiv finanțare, echilibrul, principiile de taxare și așa mai departe. În al doilea rând, îmbunătățirea funcției de reglementare, iar în al treilea rând, serviciile auxiliare sau acea ultimă milă, cum spunea domnul Canciani. Aceștia erau cei trei piloni pe care ne concentrăm în uh, această reformă a textului. Am văzut multe amendamente în uh, raportul domnului Sărachiani și în uh, raportul raportorilor din umbră, amendamente care merg în direcția potrivită. Să spunem însă lucrurilor pe nume. și noi suntem îngrijorați de unele lucruri pe care le-am văzut în proiectul de text. Mă refer întâi la decuplare. Când am venit în fața dumneavoastră pe 27 septembrie, m-ați întrebat ce facem cu decuplarea. Și am spus foarte clar, strategia noastră este să mergem în instanță să verificăm dacă anexa 5 din faimoasa comunicare din 2006 reprezintă interpretarea corectă și nu ne atingem de problema decuplării în uh, această revizuire a textului. Ne-am opus în abordarea generală propunerilor din statele membre să reîntoarcem legislația Așa au încercat unii să ne apropiem de primul pachet, însă, în același timp, spus că vom lăsa instanța să decidă. Și nu să amendăm, amendăm pe ascuns un aspect sau altul. Deci nu suntem pentru acest proiect, uh, acest uh, sistem actual de revizuire pentru a rezolva problema decuplării. Domnul, viceplen, domnul vicepreședinte Calas uh, s-a angajat să vină cu această propunere în 2012 și lucrăm la aceasta. Și dacă înlăturăm această versiune, atunci vom veni mai repede cu textul final și vom veni cu pre- propunerea pregătită și vom discuta și de liberalizarea traficului intern de pasageri. Ambele elemente au fost anunțate în Cartea Albă, ambele sunt în prelucrare și al treilea element, care este de asemenea important, problema certificării și a interoperabilității, sunt lucruri care vor veni în cursul anului 2012, dar dacă amestecăm acum dezbaterea despre revizuire cu toate aceste subiecte, eu sunt de părere că vom avea o perioadă foarte lungă de negocieri. Comisia va face poate o propunere, poate până la anul viitor, dar poate abia în 2013 sau 2014 și vom fi pierdut alți 3 sau 4 ani. Această uh, declarație am dorit să fac aici, în fața dumneavoastră, cât privește decuplarea. Dacă îmi permiteți, ne-aș referi acum concret la câteva dintre amendamente. În primul rând, aș spune că multe amendamente întăresc pozițiile vechi luate dată fiind abordarea în Consiliu, fie că vorbim de dezvoltare, de anumite definiții, de definițiile accesului la servicii sau la întărirea rolului autorității de reglementare ne îngrijorează și câteva amendamente concrete care par să meargă înapoi, atât cât privește abordarea generală, cât și ceea ce privește ceea ce a propus Comisia. Unele amendamente slăbesc textul, iar după ce am des- ascultat această dezbatere a dumneavoastră, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg, pur și simplu. Vă voi da trei exemple. Echilibrul de conturi în gestionarul infrastructurii. Noi am spus că trebuie făcut, acest lucru trebuie să se întâmple în trei ani. Consiliul, deși n-a vrut acei trei ani, a făcut legătura cu contractele multianuale. Amendamentul dumneavoastră propune să nu existe nicio limită de timp. Un al doilea exemplu. Operatorii de servicii. Noi am cerut pentru să existe o separare juridică, acea ultimă milă. Consiliul nu a fost de acord, dar a fost gata să înlocuiască acest lucru cu separarea conturilor, astfel încât să avem transparență. Dumneavoastră însă păreți că doriți să aplicăm toate cerințele de separare. Iar al treilea exemplu, autoritățile naționale de reglementare. Dumneavoastră doriți să limitați acest lucru doar la cazurile de discriminare. Dar în realitate avem multe alte cazuri, precum taxare Uh, suplimentară inutilă sau scheme de performanță nepotrivite, informații necorespunzătoare cu privire la mentenanță, ar putea și ele avute în vedere de, un, de o autoritate de reglementare. Ele nu discriminează pentru că afectează toți operatorii, dar dumneavoastră nu păreți să doriți să mergeți în această direcție. Aș mai putea menționa și o serie de alte elemente, dar sunt mai detaliate regulile pentru taxarea cu privire la infrastructură sau rolul pe care doriți să-l dați actelor delegate. Am vrut doar să conștientizați că la o serie de amendamente părem să mergem înapoi. Cu toții ne dorim simplificare, mai puțină birocrație. Deci, cum spunea și domnul Serx, nu dorim să ni se adreseze toate cele 27 de state membre. Deja în uh, articolul 63 în reguli spunem Comisia are voie să intervină în orice caz. Așadar, într-o oarecare măsură, ne așteptăm deja să avem uh, oricum nu vom avea timp două săptămâni doar să răspundem în 22 de limbi sau 23 de limbi oficiale la toate cerințele pe care le vom primi sau întrebările. De asemenea, mai credem că spe- uh, probleme specifice, precum statele baltice, trebuie discutate, însă am învățat încă în timpul extinderii să nu, există derog- să nu existe derogări. Să existe perioade de tranziție, reguli specifice, dar nu faceți derogări pentru că nu au niciun rost. Fără derogări permanente. Aș putea continua, însă nu am mult timp la dispoziție. Aș mai sublinia doar că cu toții am pus căile ferate în centrul politicilor noastre pe următorii ani. Știm că dacă dorim să ajung să împlinim obiectivele cărții albe, trebuie să progresăm. Domnul vicepreședinte Calas e foarte angajat, așa cum și știți, și a prezentat viziunea cu privire la un spațiu comun, un spațiu feroviar comun, dar nu uitați că această revizuire e doar un prim pas. Apoi va trebui să discutăm interoperabilitatea, o certificare mai rapidă, liberalizarea domestică, apoi facilitatea Connecting Europe, pe care sper să putem discuta foarte rapid în această comisie, și decuplarea. Însă să nu amestecăm toate subiectele, pentru că atunci vom paraliza discuția. Cam aceasta este poziția noastră. Mulțumesc. Președintele. Mulțumim Comisiei pentru că a spus ce le spuse și acum îi dau cuvântul doamnei Serachiani. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă la nivelul comisiei lucrurile sunt atât de clare ca cele spuse de domnul director general, pentru că l-am auzit chiar aici pe domnul vicepreședinte Cala spunea că este în favoarea decuplării în, atunci când am discutat reformularea acestei directive și apoi în reuniuni bilaterale sau alți funcționari ai comisiei și alți comisari s-au referit la acest lucru și iată că uh, Acum descoper acest lucru, poate cam tardiv. Mă gândesc, mă întreb eu dacă dumneavoastră comunicați între dumneavoastră la comisie, pentru că, după părerea mea, lipsește și apoi rapiditatea pe care o menționați este îndoielnică, pentru că reformularea aceasta, acestui act normativ, a fost formulat destul de târziu după comunicarea Comisiei și aflăm că nu, Comisia vrea să facă repede lucrul ăsta și că Parlamentul este cel care face nu știu ce și că reformula asta se va face foarte repede pentru a putea apoi să mergem, uh, să facem ce a făcut, uh, ce, ce propune domnul comisar. Și aflăm lucrul ăsta cam târziu, nu? Dar mă gândesc că nu ar trebui să așteptăm noi, Parlamentul, pentru că avem și alte funcțiuni. Noi, Parlamentul, nu trebuie să așteptăm o hotărâre a Curții de Justiție. Deci noi trebuie să avem ambiție când prezentăm, uh, prezentăm un proces. Uh, și vrem un sistem feroviar unic european și din acest motiv mă gândesc că e bine ca Parlamentul European să se refere la toate chestiunile care au fost uh, prezentate în reformularea actului normativ. Sunt chestiuni pe care le cunoaște toată lumea. E vorba de amendamente de compromis. Sigur că există și o dezbatere care se desfășoară pe marginea acestor uh, chestiuni și suntem gata să facem lucrurile cât mai simplu cu putință și dacă discutăm de personalitatea agenției de reglementare sau să dispară anumite dispoziții care îngreunează sarcina agenției de reglementare, dar uh, cei dinaintea mea au spus că premizele au fost deja indicate de raportorii din umbră, deci trebuie să facem diverse lucruri cu voința de a gândi împreună și această agenție de reglementare puternică care să poată să acționeze cu transparență și să aibă niște funcțiuni foarte clar indicate în amendamentele de compromis. În ce privește simplificarea activităților, o să vedem, o să vedem dacă se poate simplifica, dar am impresia că lucrurile sunt destul de clare din acest punct de vedere. Mă gândesc la țările baltice. Discuția este deschisă. De mai multe ori s-a adus în discuție această chestiune și nici eu n-aș fi favorabile unei derogări generale, ci m-ar gândi la niște excepții specifice. S-ar putea, eu știu, pune problema unui acord uh, specific care ar fi rezultatul unor uh, reglări la nivelul Consiliului. Repet, cred că Parlamentul European trebuie să aibă în minte un proces ambițios, un proiect ambițios deci trebuie să ne gândim uh, la ce s-a spus în compromisuri, să ne gândim la o mai mare transparență și pentru că vorbim de transparență, să nu mai vorbim de decuplaj, de cuplare în uh, compromisuri. Aici se pune problema separării conturilor, a consiliilor de administrație, deci e vorba de o transparență care clarifică lucrurile, așa cum spunea și domnul președinte Simpson. În felul acesta, rolul fiecărui operator este mai clar al oricărui operator care lucrează în sistemul feroviar. Mă gândesc că în ce privește finanțarea, am ajuns la un text de compromis bun, iar în ceea ce privește actele delegate și articolul 13, lucrurile sunt destul de clare. Și oricum vom mai discuta și astăzi privind uh, amendamentele de compromis, iar în ce mă privește, nu cred că pot să răspund favorabil la invitația comisiei, care vine cam târziu. Mulțumesc, doamna Sarachiani. Închidem, deci, provizoriu această dezbatere, care nu este, de fapt, finalizată. Cred că lucrurile se mai pot uh, discuta în continuare. Trecem la următorul punct din ordinea de zi, și anume raportul privind rap- bugetul pentru transportul 2012. Domnul Liberațche nu este aici și cred că altcineva o să facă prezentarea în locul domniei sale. Mulțumesc, domnule președinte, domnul El Cadraui. E adevărat, domnul Liberațchi uh, nu a putut veni astăzi și m-a rugat să vă transmit niște observații din partea domniei sale. În primul rând, calendarul. După cum știți, proiectul de raport se bazează pe proiectul de buget pentru 2012 prezentat de comisie, dar că între timp Uh, am văzut și care este poziția Consiliului la, pe marginea anumitor elemente și cred că acum e momentul să luăm și noi poziție. Trebuie, printr-o serie de amendamente, să încercăm să contrabalansăm poziția Consiliului. Voi începe prin a vă da un element pozitiv. Comisia a reacționat la propunerea noastră privind trei proiecte pilot în primul rând, proiectul pilot privind patrimoniul cultural și industrial din Europa, apoi proiectul pilot privind turismul și accesibilitatea tuturor și al treilea proiect pilot sistemele de informații și de rezervă intermoda, rezervare intermodale. Aceste trei proiecte pilot erau preocupări de ale noastre. Comisia n-a avut comentarii legate de două dintre aceste proiecte pilot, cel privind patrimoniu și cel privind turismul, cât privește emiterea integrată a biletelor, integrated ticketing, Comisia a avut o reacție pozitivă, dar a făcut câteva amendamente astfel încât propunerea noastră să corespundă cu aspectele care sunt deja tratate prin comitologie. Acesta ar fi aspectul pozitiv. Apoi, Coreperul, din păcate, propune reducerea anumitor bugete, lucru care va fi confirmat probabil de Consiliu pe 22 iulie. Sigur, reducerile propuse de Coreper nu sunt chiar atât de grave. Există o propunere de reducere cu 10 milioane de euro a bugetului pe 2012 adică o diminuare uh, cu 0,6% față de propunerea comisiei, dar când ne gândim la plăți, de exemplu, reducerea este mult mai severă. Este vorba de 12%. Deci ar trebui să ne gândim la motivele acestor diferențe foarte mari. Cât privește bugetul pentru rețelele transeuropene, Există o o propunere de reducere făcută de Coreper de 11,5% față de propunerea Comisiei Europene. Pentru Agenția Maritimă Europeană, aici reducerile sunt de asemenea propuse de Consiliu, 7,3 milioane față de bugetul total care uh, se uh, în proiectul de buget al Comisiei avea 53 de milioane. Mi se pare că Parlamentul trebuie să pună o serie întreagă de uh, întrebări. Mulțumim uh, susținerii Comisiei pentru proiectele pilot, însă trebuie să ne menținem poziția și să ne referim la cifrele din proiectul de buget, pentru că, de fapt, Comisia de, pentru Transporturi consideră că cifrele din proiectul de buget sunt minimum acceptabil și iată, Consiliul va încerca să tai atât angajamentele cât și plățile. Deci, iată, cam așa stau lucrurile în acest moment, domnule președinte. Care am spus deja, mai avem câteva zile la dispoziție să reacționăm. Data fixată, data limită fixată de președinte este 27 iulie, dacă nu mă înșel, și cred că până atunci cu toate grupurile politice vom ajunge la o strategie comună. Mulțumesc foarte mult! și eu vreau să spun câteva cuvinte pentru că am fost raportorul din umbră pe marginea acestui dosar. În primul rând, textul raportului care a fost propus de domnul Liberațchi mi se pare excelent. Nu dă loc uh, comentariilor uh, din partea grupului PPE. Deci la final lucrurile sunt un pic mai uh, nuanțate privind gestionarea bugetelor agențiilor, pentru că e un subiect delicat. Uh, nu e foarte mult de adăugat și apropo de cele spuse de domnul El Cadraui, adică elementul pozitiv care ne importă, ne interesează foarte mult și anume proiectele pilot, dar acțiunile pregătitoare, dar oricum e o chestiune marginală au fost luate în considerare propunerile noastre, însă problema este că nu avem în continuare un buget individualizat pentru turism, ceea ce e cam disperant. Și nu știm exact care va fi elementul de stabilizare la turism. Coreperul, după părerea mea, e o calamitate, pentru că a, E vorba de un coreper cu atitudini generale. Uh, uh, sunt state membre care taie plățile cu multă mm, larghețe când e vorba de plăți dar dacă ne gândim că propunerile erau rezonabile, propunerile făcute de comisie, de exemplu, erau nerezonabile și atunci Consiliul face ordine, dar propunerile noastre erau realiste, propunerile comisiei pentru noi erau realiste și este foarte greu să ne imaginăm această tăiere. Aș vrea să, să subliniez că la un moment dat oarecare când studiem chestiuni de infrastructură, când discutăm de problemele de condiționalitate la credile regionale, când eu știu, statul plătește 10 milioane pentru credite pentru rețelele transfrontaliere, transeuropene, mă scuzați, mi se pare inadmisibil ce se întâmplă. Ca încă o dată agențiile să nu primească sumele de care au nevoie. Vă amintesc că există probabil o diferență de concepție între Comisia pentru Transporturi și Consiliu privind agențiile. Agențiile sunt, dacă vreți, brațul înarmat, brațul operațional al Parlamentului, al hotărârilor luate de Parlament prin Comisia de Transporturi și Comisia Europeană. Deci, Consiliul consideră însă că aceste agenții sunt cheltuieli administrative care trebuie reglementate cu toatele în același fel, nu mi se pare corect. Și mai e încă ceva care mi se pare ciudat. Unu, Conform dispozitivilor tratatului să lanseze o politică maritimă integrată și să ceri să se facă o revizuire a politicilor pentru agenția maritimă și, pe de altă parte, să tai bugetul, nu înțeleg. Există o opoziție între declarațiile făcute la nivel politic privind nevoia de a întări infrastructurile, nevoia de a investi, nevoia de a avea politici integrate, nevoia de a coordona mai bine politicile europene și iar uh, Consiliul se opune ideii de agenție europeană și apoi uh, ideea de ca pe plan bugetar să existe un fel de eradicare care taie banii pentru aceste politici, cum spunea domnul El Cadraui, Consiliul își va prezenta proiectul de buget pe 22 iulie, dar probabil că va fi la fel ca cel de care a ieșit de la Coreper. Și avem până pe 27 să prezentăm amendamente. Termenul pare destul de scurt, dar ă, țineți cont că am avut, a trebuit să prezentăm ă, amendamente fără să avem poziția Consiliului, iar acum știm ă, de la ce plecăm. Și dau cuvântul acum domnului Sterks, care cred că va vorbi în locul unui coleg. jammer genoeg in het ziekenhuis is en, en moet uh, geopereerd worden aan haar rug, dus maar ik... Vorbesc în numele colegei mele, doamna Meissner, care din păcate se află la spital. Informațiile la care v-ați uh, referit, le voi uh, prezenta mai departe. Mulțumesc și domnului Liberațchi care reflectă și poziția grupului nostru, în special punctele 6 și 7. Vom face însă și noi uh, propuneri suplimentare de amendamente, pentru că, după părerea noastră, poziția Coreper nu ține cont de importanța acestui subiect. La fel și proiectul Cezar, care este foarte important și nu putem lucra cu valorile propuse acum. Nu, ele nu ajută cu nimic nevoilor la nivel european. Apoi privește proiectul pilot, colegul meu s-a referit deja la acestea și noi credem că este esențial să avem o poziție foarte fermă. Mă refer în special la emiterea integrată de bilete. Cred că aici comisia ar trebui să răspundă. De ce doar trei țări? De ce nu mai multe? Acesta era ultimul punct la care doream să mă refer. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Sterks. Are cuvântul acum Doamna Foster, care cred că este raportor din umbră. Uh, Mulțumesc, foarte pe scurt. Domnul Stark tocmai ne-a dat un exemplu cu privire la un astfel de proiect pe care îl susținem, acel proiect Cezar. Cerul unic european e un proiect important pentru noi toți. Nu vreau însă să mă refer acum la toate aspectele, Raportul domnului Liberațchi e scurt și la obiect. Până la urmă e vorba de mai mulți bani și mai multă finanțare și și mai multă finanțare. Și eu nu am nicio idee de unde să provină toți acești bani. În ceea ce ne privește, cred că am spus-o destul de clar. Acolo unde există resurse, atunci le vom aloca. Dacă vrem alte proiecte, atunci trebuie să găsim fonduri în bugetele de care vorbim. Vorbim de bugete de milioane și chiar de miliarde, dar nu există alți bani pe care să-i putem culege dintr-un pom. Mă uit la proiecte pilot și la alte elemente. De ce să finanțăm noi proiecte uh, private sau pilot? Uh, uitându-ne, de exemplu, la sistemul uh, integrat de emiterea biletelor, e în interesul companiilor. Companiile trebuie să financeze astfel de proiecte pentru că vor dori să vândă mai multe bilete. Cred că nu e momentul ca Uniunea Europeană să investească atâția bani în proiecte pe care ar, ar trebui să investească companiile. Putem uh, transmite mesajul corect, cu niște linii directoare corecte, însă Trebuie să spunem clar că dacă doriți să faceți ceva, trebuie să spunem companiilor, faceți-o, nu așteptați banii de la noi când uh, nu avem de unde să producem acești bani și oricum nu noi trebuie să investim aceste fonduri. Companiile și țările, statele membre sunt cele interesate să uh, atragă mai mulți turiști, deci să vândă mai multe birete? Eu vă spun însă foarte clar, nu există mai mulți bani, trebuie să utilizați banii pe care aveți, să-i utilizați mai bine și dacă e un proiect important, atunci să folosim banii pe care avem și să-i folosim mai eficient. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamne Foster, domnul Kramer. Și eu reprezint pe doamna Duran, care e în vizită într-o delegație mai spus-o și noi, că turismul durabil trebuie inclus în buget. Dacă citești tratatul de la Lisabona, vezi că pentru prima dată apare acolo turismul și suntem mândri de acest lucru. Trebuie să se regăsească acest lucru și în buget. Nu mă refer la faptul că e un, o sumă foarte mare, ci să avem un titlu special separat cu privire la turism în buget. La cercetare și dezvoltare, sigur, se cercetează mult și mult în direcția greșită. Cred că din 55 până astăzi s-au scurs cu siguranță zeci de miliarde în fuziunea nucleară și s-a tot spus mâine, mâine, poi mâine vom fi gata. Și astăzi putem spune că peste 20 de ani vom uh, fi gata cu fuziunea. Dacă dăm un exemplu, uh, dacă nu se rezolvă problema zgomotului, trenurile nu vor avea nicio șansă. Deci, în loc să investim în infrastructură, ar trebui să investim în materialul rulant și atunci vom avea nevoie de doar jumătate din acea sumă, terminăm mai repede și suntem mai eficienți. În acest sens ar trebui făcute cercetări și să vedem cum putem include aceste lucruri în legislație. Deci cofinanțarea să nu meargă doar în infrastructură, ci în eficientizare. Vrem să investim în eficientizare. Trebuie să gândim altfel, deci. De asemenea, trebuie avut în vedere proiectele mari. Știți și dumneavoastră că avem în uh, am stabilit acele coridoare europene, iar statele membre trebuie să le gestioneze. Și știm că ne place să avem mulți bani pentru proiecte mari, durează mult și există multe exemple la nivel uh, european sau european. De exemplu, coridorul din țările Baltice, de la Tallinn, prin Varșovia și până la Marea Mediterană. Coridorul 5, care va trebui extins uh, pe căi feroviare. Și e logic. Se va intersecta, spune planul, cu coridorul către Bratislava, Paris-Bratislava, care trece prin Viena. Și austriecii vor neapărat să facă un tunel prin Alpi. Și știm deja de pe acum că nu se va termina în viața noastră. E scump, deși în paralel există o legătură de la Viena prin câmpie, care nu are nevoie de tunel, ar avea același efect. De ce să construim două șine paralele? Putem construi mai repede, mai eficient, fără mulți bani. Trebuie gândit și în această direcție, nu să ne tot întrebăm de unde vin banii. Nu avem nevoie de mai mulți bani, ci de o altă politică. Trebuie să gestionăm mai bine fondurile pe care le avem. Mulțumesc. Președintele? Monsieur Kuhn. Domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb Comisia un lucru. Și același subiect la care se referă și domnul Kramer mai devreme. Dacă în următorii 10 ani vrem să sporim cu 20% traficul feroviar, atât la persoane cât și la marfă, și dacă magistralele vor fi cu atât mai uh, folosite, zgomotul va juca un rol central. Din păcate, investim tot numai în uh, infrastructură, pentru că așa sunt regulile. MTS, acel uh, instrument de semnalizare, investim acolo în infrastructură și avem un buget fiecare an de 450 de milioane în materialul rulant, însă se pare că nu avem voie să investim și atunci investim în pereți de uh, antifonare. Ar fi mult mai ușor să investim în materialul rulant pentru a evita uh, zgomotul. Există tehnologia necesară și dacă am renova în următorii 10 ani tot materialul rulant, ar fi 4,5 miliarde, deci 450 de milioane pe an. Vor participa și statele membre și companiile feroviere. Și dacă am investit 300-350 de milioane pe an, ar fi o măsură foarte bună și foarte eficientă. Mulțumesc! președintele. Bien, la parole est à Bonucci, je pense. Mulțumesc, are cuvântul domnul Bonucci pentru comisie ca și va răspunde la această întrebare. Vă rog, domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia susține propunerile raportorului, însă nu aș putea să intru în detaliu apropo de anumite întrebări puse aici, însă v-aș ruga să priviți cu atenție problema agențiilor, pentru că Deja în 2011 s-au făcut eforturi de redesfășurare a personalului pentru a câștiga eficiență. Așa că în 2012 cele câteva posturi care au fost cerute reprezintă esențialul pentru a satisface noile însărcinări uh, pe care le-a stabilit Consiliul, mai ales pentru Agenția Maritimă, mai ales uh, ținând cont la ce se întâmplă în 2012 și pentru ESA, care trebuia să se ocupe de cerul unic european și acolo trebuie să ne gândim foarte bine dacă vrem să mergem înainte sau nu. Cât privește celelalte puncte aduse în discuție, cer unic european uh, are o reducere de 30%, deci trebuie să vedem cu ce viteză avansăm în acest domeniu. Pentru celelalte chestiuni, concentrarea în domeniul cercetării în anumite sectoare se poate face cu raționalizarea obiectivelor. Fără îndoială, e vorba și de materialul rulant la care s-a făcut trimitere aici, mai ales în ceea ce privește poluarea sonoră. Dacă acum trebuie schimbat uh, temeiul juridic pentru a cuprinde și acest uh, aspect, e o chestiune care depășește doar uh, elementele bugetare. Altfel nu am nimic altceva de comentat, însă îl felicităm pe raportor pentru analiza făcută. Mulțumesc! Mulțumesc și noi avem aceeași temere. Nu o să îi mai dau din nou cuvântul raportorului pentru că nu este prezent fizic aici, așa că vă propun să trecem la următorul punct din ordinea de zi și anume raportul privind utilizarea datelor din uh, din uh, registrul numelui pasagerilor. Doamna Lichtenberg uh, tocmai a sosit. Am impresia că e aici într-o discuție, dar acum e un punct care vă privește poate mai mult decât vecinul dumneavoastră, ci raportul dumneavoastră privind utilizarea datelor din registrul numelui pasagerului. Deci vă rog, raportul Consiliului, doriți să vorbiți, doriți să luați cuvântul? Raportul Consiliului privind uh, bugetul uh, este prezentat pe 22 iulie și putem să facem amendamente până pe 27 iulie să le depunem până pe 27 iulie, iar documentul acesta trebuie votat la sfârșitul lunii octombrie. Nu, începutul lunii octombrie se corectează președintelor. Nu, pe 30 august la comisie și pe 6 octombrie în Comisia de Buget și apoi în plenară pe octombrie, ca să existe un acord bipartit înainte de sfârșitul. Deci, doamna Lichtenberger, aveți cuvântul privind folosirea datelor din registrul numelui pasagerilor. Mulțumesc. Problema utilizării acestor date a fost discutată și în mandatul anterior. Au existat dezbateri puternice atunci, iar uh, cei care au fost aici și atunci își aduc aminte că am avut o audiție foarte interesantă, o audiere, scuze, cu practicienii, în special când s-a vorbit despre faptul că datele provin din sistemele de rezervare computerizate și am aflat atunci lucruri interesante, cum uh, nu se poate diferenția în utilizarea acestora și alte elemente asemănătoare. Vă aduceți aminte. În avizul meu am încercat să includ și evoluțiile de atunci încoace, de la cele prezentări încoace și pozițiile uh, responsabilului european cu protecția datelor, serviciului juridic, al Consiliului și așa mai departe. La fel am ținut cont și de decizii ale curților constituționale naționale, ca în Germania, de exemplu. Și atunci, acolo ni s-a arătat clar că în continuare există probleme mari în acest domeniu. Pe de o parte, proporționalitatea acestei abordări, pe de altă parte, Întrebarea care se pune fiind dacă prin această procedură putem atinge ceea ce uh, ne propunem să atingem. Cercat de asemenea să mă refer și la un subiect foarte important pentru noi uh, și în dezbaterea de data trecută și o spun încă o dată și pentru cei care ni s-au alăturat între timp, problema costurilor, problema costurilor de securitate care sunt înconjurate de mare neclaritate. Și date fiind aceste elemente, am încercat să-mi uh, construiesc avizul astfel încât să țină cont de noile evoluții și totodată să rog Comisia să ia o poziție cu privire la distribuirea costurilor ceea ce privește detaliile, apare o problemă în jurisprudența curții, pentru că termenii au fost uh, foarte neclari. Ce înseamnă criminalitate gravă? Fiecare stat membru a interpretat altfel acest uh, cuvânt, această expresie și l-am eliminat pentru că eu am spus, m-am referit la măsuri antiteror am spus, să fie utilizat în domeniul măsurilor antiterorism. De asemenea, trebuie definit mai clar ce înseamnă prelucrarea datelor și uh, trimiterea datelor către state terțe. E un uh, alt punct cheie. pentru că nu se rămâne la relațiile bilaterale pe care le avem, ci datele pot fi sau ar putea fi transmise chiar mai departe. Cât privește perioada cât uh, sunt păstrate datele, am încercat să mă orientez după cele spuse de curțile constituționale ale statelor membre. Din punctul meu de vedere, E o problemă, o întrebare care se pune general când vorbim de traficul aerian. Atunci când trebuie să zbori, trebuie oare să renunți la anumite drepturi pentru a putea utiliza un avion? Se tot vorbește de siguranța datelor, de uh, ștergerea lor ulterioară și așa mai departe. După cum vedeți, am încercat să prezint lucrurile cât mai clar. E o prezentare a situației actuale și de aici provin uh, amendamentele propuse de mine. Am avut ocazia să vorbesc cu câțiva dintre raportorii din umbră, din păcate nu cu toți, pur și simplu în uh, ultima ședință din săptămâna de la Strasburg nu am putut găsi un moment potrivit pentru a ne întâlni. Sunt însă, desigur, aici. Sunt gata să discutăm în bilateral și ne putem întâlni și pentru ședințe de compromis. Sigur, nu pentru august și nici pe 2. pentru a noi supra-solicita pe deputații atât de obosiți. Le lăsăm vacanța pe care o merită. Acestea ar fi pozițiile mele. Aștept observațiile dumneavoastră. Fiind membră și în Comisia Juridică, am simțit obligația de a nu mă referi strict la problema transportului, ci și problema legalității. Până la urmă, aici e vorba de schimbări majore în politicile pe care vor trebui să le facă companiile aeriene. Și există diverse discuții cu uh, companiile aeriene. De aceea cred că ar fi important să găsim o cale comună în Europa. Nu putem avea 15 ani pe de o parte și 6 luni pe de altă parte ca la directiva cu privire la păstrarea datelor. Însă așa e în domeniul juridic. E vorba de date utilizate pentru un scop anume care nu corespunde scopului inițial, date colectate deci pentru un alt scop, pentru a fi utilizate pe altă cale, uh, dacă ne luăm în serios drepturile de bază, atunci trebuie să progresăm cu precauție aici. Nu e vorba doar de traficul aerian, ci în anumite domenii ne extindem și asupra altor mijloace de transport. Sigur că lucrurile se influențează. Aici e vorba și de participarea la mobilitate până la urmă. Mulțumesc! Pour PPE, Grosch. Ja, danke. Domnul Groș pentru PPE. Mulțumesc! Îi mulțumesc, domnule raportor. Îmi pare rău că nu e aici uh, și colegul. Am înțeles că nu au avut posibilitatea să discute direct. În PPE urmează să ne coordonăm și cu ceilalți colegi. Ce pot spune deocamdată aduceți, uh, văd, propuneri de modificări majore. În ceea ce mă privește, dacă vorbim de protecția datelor, vorbim de protejarea cetățenilor și eu nu a cazurilor problemă. Mi-aș face așadar mai puține probleme, atâta timp cât se merge clar pe combaterea terorismului. ce se întâmplă acum însă pe de altă parte cu utilizarea datelor cetățeanului obișnuit. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, într-adevăr trebuie tratate astfel încât să nu fie uh, folosite în alte scopuri. Apoi, domeniul de aplicare, terorism, da, criminalitate gravă, da, într-adevăr trebuie să ne punem de acord. Așa s-a spus la început, terorism și criminalitate gravă. Nu știu nu putem lăsa deoparte anumiți termeni. Mai degrabă trebuie să încercăm să găsim o definiție cu care să fie de acord toate statele membre. Apoi, internațional sau intereuropean, cred că ar fi bine ca problema să fie discutată și la nivel internațional, dar la nivel european, desigur, să se aplice aceleași reguli. Să nu complicăm viața cetățenilor din Europa. Așadar, coordonarea să se facă, din punctul meu de vedere, cu uh, autoritățile competente, da, protejarea cetățenilor cât privește datele lor, să nu mai protejăm însă și teroriștii și criminalii iar internațional propun o singură măsură sau măsuri de același tip pentru toți, pentru a nu complica lucrurile. O ultimă observație, efectele financiare și influența asupra companiilor, dar ar trebui măsurate și să se limiteze la ceea ce pot duce, să nu fie măsuri prea uh, dificile. Mulțumesc! mulțumesc domnule președinte. Aș uh, dori să fac câteva observații. Uh, întâi și întâi uh, trebuie să subliniem faptul... Trebuie să subliniem faptul că um, în Europa există situații diferite între, deci privind registrul, privind protecția pasagerilor. Uh, sunt unele țări care au deja prevederi uh, naționale, sunt alte țări care testează sau au în vedere să dezvolte astfel de prevederi uh, și sunt țări care pur și simplu nu au. De aceea și regulile aplicabile astăzi în diferite state membre sunt diferite și, evident, considerăm că acolo unde se vor dezvolta registre naționale privind Uh, pasagerii uh, să fie respectate niște norme comune la nivel uh, european. Sunt de acord cu colegii mei, cu antevorbitorii mei, și anume că este nevoie să clarificăm anumite definiții. Consider că este important să reducem scopul directivei față de cel propus de comisie Uh, consider că este prea excesivă uh, propunerea Comisiei, de exemplu în ceea ce privește perioada de stocare a datelor uh, Cinci ani este o, o perioadă mult prea lungă. Vreau să atrag atenția asupra faptului că există o directivă privind păstrarea datelor, privind convorbirile telefonice, păstrarea datelor de către operatorii de telefonie, Uh, și uh, această directivă a întâmpinat uh, dificultăți în procesul de transpunere în legislațiile naționale specifice. Curtea Constituțională din România, din Republica Cehă și din Germania a considerat că anumite prevederi ale directivei încarc, încalcă drepturi fundamentale ale cetățenilor privind protecția vieții private Uh, și alte drepturi fundamentale uh, și de aceea um, în aceste țări uh, procesul de implementare a respectivei directive este întârziat. De aceea cred că trebuie să fim atenți la acest precedent creat atunci când discutăm de propunerea de directivă pe care o avem în față și anume să vedem dacă este necesar și ce date trebuie păstrate, prelucrate și analizate. Uh, de asemenea, cred că în ceea ce privește uh, transferul acestor date sau a rezultatelor analizei făcute pe aceste date către terțe țări, uh, trebuie să fim de asemenea foarte atenți și anume nu vom putea, consider eu, să facem un transfer de astfel de date către terțe țări cu care Uniunea Europeană nu a încheiat acorduri bilaterale uh, privind uh, un astfel de transfer. Și spun acest lucru întrucât vorbim de date cu caracter personal, vorbim de date privind uh, poate viața privată a pasagerilor și de aceea ele trebuie să fie protejate conform legislației Uniunii Europene. Știm că sunt unele țări care nu au uh, o astfel de legislație sau este mult sub standardele Uniunii Europene uh, și de aceea consider că un astfel de transfer către terțe țări trebuie făcut doar în condițiile unor acorduri bilaterale care să prevadă clar uh, și să ne asigurăm că va exista o protecție similară celei furnizate de legislația europeană. De asemenea, cred că prelucrarea datelor ar trebui să se facă pe teritoriul Uniunii Europene uh, și, în acest sens, statele membre ar uh, trebui să ia măsuri uh, specifice. Aș dori de asemenea să menționez, să mă alătur de fapt colegilor mei care um, au subliniat importanța costurilor implicate de implementarea acestor măsuri. Uh, cine va suporta aceste costuri, care vor fi ele întâi și întâi, ce parte a lor va fi suportată de operator, ce parte a lor va fi suportată de statele membre prin noile autorități uh, astfel înființate în baza directivei uh, și dacă există resursele financiare necesare. Nu în ultimul rând, aș dori să atrag atenția asupra faptului că pentru a putea fi siguri că statele membre uh, nu vor uh, implementa măsuri naționale dincolo de ceea ce va prevede directiva, uh, cred că ar fi mai potrivit un regulament. Și aici uh, poate este o întrebare pe care o adresăm Comisiei și, de fapt, o, adresa, o întrebare pe care o adresez tuturor colegilor mei. Uh, Aștept cu interes întâlnirile shadow raportorilor, dar și opinia ale colegilor noștri. Cred că este un subiect extrem de important și de aceea trebuie să fim uh, responsabili atunci când uh, uh, legiferăm un astfel de domeniu. Mulțumesc! Mulțumim! Doamnei Țicău, are acum cuvântul domnul Șterx. Mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Ole Schmidt vă spun ce scrie în engleză. Întâi, mulțumim doamnei Lichtenberger pentru că s-a axat pe proporționalitate, integritate și siguranță pentru cetățeni. Este important să se ajungă la un echilibru, astfel încât să nu se creeze probleme pentru cetățeni sau companii transportatoare aeriene și să pună obstacole în calea liberei circulației în Europa. Există două întrebări dificile, timpul pentru păstrarea datelor și catalogul pentru infracțiuni pentru care PNR este utilizat. Sunt de acord cu raportarea 5 5 ani este o perioadă prea generoasă. Știu că Consiliul dorește chiar să prelungească această perioadă și de aceea e important să avem o poziție puternică a Parlamentului. Însă, 30 de zile s-ar putea să fie o perioadă prea scurtă pentru că datele respective să poată fi utilizate. Ar fi interesant să aflăm mai multe despre discuțiile cu factorii interesați, care ar fi limitele de timp relevante și dacă o perioadă extinsă cu date anonime ar fi o soluție ce înseamnă această anonimizare în practică și cum ar fi utilizate aceste date. În ceea ce privește infracțiunile grave, există o listă, uh, dar este prea largă, prea generoasă și nu este relevantă pentru PNR. Lista nu trebuie păstrată așa cum este în propunerea Comisiei. Dacă se folosește PNR doar împotriva terorismului, e o utilizare prea limitată. Ar putea fi folosită și în traficul internațional de persoane, de droguri. aceste categorii trebuie clar definite pentru a nu da naștere la probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bradborn, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Multe dintre lucrurile care deja au fost puse sunt lucruri cu care sunt de acord. Am vrut să continu câteva dintre aspectele discutate de colegi. Fiindcă am abordat acest subiect în mandatul anterior la Comisia pentru Justiție și Afaceri Interne, când am vorbit despre acordurile PNR cu Canada, Statele Unite și așa mai departe, care în parte sunt în derulare. În ceea ce mă privește, există un aspect cheie care a fost menționat în trecere de o serie de colegi, și anume limitarea scopului utilizării. Dacă vrem să avem un sistem care să fie respectat și care să poată funcționa în practică, atunci scopul acesta trebuie să fie limitat. Trebuie să fie limitat din punct de vedere al definiției infracțiunilor pentru care sistemele PNR pot să fie utilizate și am să mă refer la acestea. Domnul Ștercă s-a referit de fapt la ele, sunt de acord cu ele în ceea ce privește lista prea largă din partea Comisiei. În mandatul anterior am avut uh, o situație asemănătoare, să spunem, mandatul european de arestare și am primit uh, asigurări ferme că acesta va fi folosit doar în cazurile cele mai grave, infracțiuni grave. Și cu ce ne-am trezit, mandatul european de uh, arestare este folosit pentru infracțiuni găinării și nu cred că asta intră în definiția pe care vrem noi să o dăm infracțiunilor transnaționale grave. Prin urmare, trebuie să existe o definiție clară a acestor infracțiuni grave, trebuie să fim specifici ce înseamnă. Domnul Șters, în comentariul său, s-a referit la traficul de ființe umane și traficul de droguri și așa mai departe foarte bine. Există o serie de infracțiuni internaționale care intră în această categorie, dar lista Comisiei prea generală. Apoi, care agenții pot folosi aceste date? Este o altă întrebare. Și în acest raport aș vrea să văd o declarație clară cu privire la numele agențiilor care vor avea acces la ele. Deci o altă limitare, fiindcă aceste informații nu trebuie să poată fi diseminate la toate departamentele guvernamentale. În Regatul Unit există o limită foarte strictă cu privire la cine poate fi folosit aceste date. Agenția Vamală de frontieră a Regatului Unit prin urmare, avem o, un sistem de protecție foarte strict al datelor. Dacă situația aceasta poate aplica sau nu în toate statele Schengen, nu știu, rămâne de văzut, dar cred că e un aspect care trebuie clarificat. Apoi, perioada de păstrare a datelor. Sunt de acord cu cele spuse de colegii mei cu privire la această perioadă. Evident, trebuie să fie găsită un compromis pentru o perioadă în care datele se dovedesc a fi utile. Dacă nu le păstrăm suficient de mult, nu vor fi utile și inutil să avem sistemul. În același timp, trebuie să existe o limită a acestei perioade de stocare a datelor, de utilizare activă a acestora după care vor fi arhivate. Deci cred că trebuie să facem o diferențiere între păstrarea activă și pasivă sau arhivarea datelor. Și apoi un alt aspect în proiectul de raport al doamnei Lichtenberger. Chestiunea anexei. Nu sunt de acord cu doamna Lichtenberger cu privire la câteva dintre aspectele pe care le vrea eliminate. De exemplu, propune să se elimine subsetul 6, care se referă la informații de plăți, adrese de facturare și așa mai departe. Dacă vorbești cu oricine din serviciile de informații, de paza frontierelor și așa mai departe, care se ocupă uh, cu aceste aspecte, dacă cumperi un bilet cu un card bancar, există o posibilitate de a depista unde sunt, de unde vin banii. Dacă mergi la un ghișeu și plătești în numerar un bilet, atunci nu mai poți să fie depistată sursa banilor. Și aici e problema. Trebuie să ne asigurăm că trasabilitatea posibililor suspecți există, este garantată. La fel și în cazul uh, cardurilor de mm, uh, fidelitate, frequent flyer. Eh, presupun că la noi este vorba despre destinațiile unde oamenii merg în mod frecvent și nu dacă ești membru a unui program de fidelizare sau a altuia. În acest sens, este important să existe informații cu privire la structurile, la modelul de călătorii, să spunem, efectuate de un pasager pentru a fi alertați dacă există o posibilă uh, abatere de la structurile normale atunci când există posibile amenințări. Același lucru este valabil și la punctele, punctul 13 privind informații legate de uh, bilete, emiterea de bilete. Și, în concluzie, domnule președinte, când analizăm acest aviz, trebuie să ne asigurăm că reflectăm ce există în mecanismul UE de PNR, deci trebuie să fie reflectat de la egal la egal Trebuie să existe o flexibilitate, dar trebuie să se ia în considerare uh, și existența altor acorduri care au fost negociate cu state terțe, deci între UE și alte state, fiindcă ar fi absurd să ai un set de reguli pentru Europa și apoi alte reguli atunci când faci schimb de informații cu state terțe, Statele Unite, Canada, Australia și așa mai departe. Deci trebuie ca toate acele norme, toate acele reguli să fie armonizate. Cam atât, domnule președinte, și sigur o să încerc să identific modalități de a propune amendamente care să poată fi acceptate de toți raportorii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bradman, doamna de Verac acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Lichtenberger pentru proiectul de raport, care se axează în special pe o mai bună protecție a datelor pasagerilor. Sunt convinsă că și colegii din Comisia Libe își axează eforturile pe aspecte care țin de protecția datelor și comentariile făcute de Autoritatea de Control Europeană și Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Această propunere a Comisiei este utilă pentru a armoniza tratarea datelor PNR în toate cele 27 de state membre și, așa cum a spus domnul Groș, ar putea să contribuie la o mai bună combatere a terorismului și a criminalității organizate la nivel internațional. În calitate de membru a Comisiei TRAN, aș vrea să insist asupra faptului că aceste propunere de directivă nu trebuie în niciun caz să complice situația pasagerilor și a companiilor aeriene și aș vrea să salut uh, și mai mulți colegi s-au referit la asta propunerea făcută de doamna raportor și anume de a solicita un raport privind impactul financiar al acestor prevederi pentru pasageri și companiile aeriene. Este de asemenea important ca sistemul de colectare și transfer a datelor să respecte în totalitate procesul de operare al companiilor aeriene și ca directiva nu, să nu dea naștere referire la povere administrative suplimentare și am uh, și amendamente în acest sens pe care am să le depun. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reiau câteva dintre observațiile colegilor mei, în special domnul Bradborn, care din păcate a trebuit să plece. Câteva observații cu privire la Uh, raportul doamnei Lichtenberger, uh, care fără îndoială a necesitat mari eforturi. Trebuie să ne gândim la motivul pentru care e nevoie de aceste informații, în primul rând. Și în ce măsură uh, guvernele deja folosesc de mult timp aceste informații. Au fost cazuri, cum ar fi 11 septembrie, 7 iulie și alte atrocități în care uh, oamenii și-au pierdut viețile și asta face legătură cu volumul de informații necesare. De asemenea, domnul Bradburn, colegul meu, s-a referit la cine ar trebui să aibă acces la informații. Trebuie să clarificăm și acest lucru din perspectiva agențiilor, a personalului agențiilor și așa mai departe. Un exemplu în acest sens. În Regatul Unit, Agenția pentru Frontiere are 25.000 de angajați, dar sub 1% dintre aceștia au acces la informații PNR și așa ar și trebuie să fie peste tot, fiindcă aceste informații nu trebuie să uh, fie de acces general deci trebuie să fie foarte atent și foarte riguros monitorizate. Apoi, în ceea ce privește câteva dintre amendamente. Amendamentele 1, 2, 7 și 8 se referă la uh, infracțiuni grave și la limitele impuse la utilizarea datelor PNR doar pentru cazuri de terorism. Terorismul în sine, evident, este un element cheie în acest document, dar domnul Șterca a făcut un comentariu privind infracțiunile grave. Cred că este important să existe definiții mai bune, asta e clar, dar uh, trebuie să menționăm uh, traficul de ființe umane, traficul de droguri, crime, pedofilie. Este evident că acestea sunt genul de infracțiuni grave la care ne referim. Nu cred că cineva poate spune că nu înțelege ce înseamnă infracțiune gravă. Dar, așa cum a spus colegul meu, dacă cineva are o amendă de trafic, nu e nevoie de date din registru cu numele pasagerilor. Deci, da, trebuie să fie clarificări cu privire la infracțiunile care sunt incluse și nu putem să înlăturăm sintagma infracțiuni grave. Amendamentul 5. În Regatul Unit uh, nu avem intenția de a de renunțare la sistemul de frontiere europene. Am avut reprezentanți din partea Uniunii Europene care s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților noastre, s-au explicat cum folosește sistemul și sunt sigură că datele sunt folosite corect. Apoi, amendamentele în care se vorbește despre perioada de păstrare a datelor 6, 13, 14, 15. Domnul Bradborn a spus că putem vorbi despre o perioadă de utilizare activă și una de utilizare pasivă. 30 de zile nu e o perioadă rezonabilă. Dacă vorbești cu agențiile de aplicare a legii și dacă încerci să vezi cum au reușit să prindă infractori foarte serioși, de regulă e vorba de uh, activități de 3-4 ani de monitorizare, urmărire acestor oameni și uh, dacă ajung în instanță și n-au informațiile, uh, acțiunea lor se devedește a fi absolut inutilă. Deci înțeleg uh, când se cere scurtoarea perioadei, poate 5 ani nu e o perioadă corectă, 4 ani jumate, 5 ani jumate, nu știu exact cât trebuie să fie, dar nu putem să spunem nu e de acceptat așa o perioadă fiindcă, după cum am spus, depinde de tipul de infracțiune, ce s-a întâmplat, pentru um, cât timp se monitorizează datele. Există și persoane care uh, sunt inactive, teroriști care sunt inactive o perioadă de timp după care devin activi. Inactivi. Deci trebuie să fim foarte atenți. Trebuie deci să fim foarte atenți, să creăm un sistem uh, care să funcționeze la nivel european pentru a putea să fim eficienți împotriva amenințărilor um, de nivel înalt la adresa securității. Trebuie să corectăm greșelile, dar să nu eliminăm și avantajele atunci când încercăm acest lucru. Cu toți avem drepturi care trebuie respectate, dar trebuie să înțelegem care este lumea în care trăim și să înțelegem că trebuie să fim întotdeauna cu un pas înainte împotriva celor care vor să facă rău întregii societăți. Mulțumesc, domnul Zaza, da, acum. Mulțumesc domnule președinte. Problema când intervii la final este că cei care au intervenit înaintea ta au cam spus tot ce se putea spune. Garantarea securității este una dintre principalele sarcini aici. Există multe instrumente, multe metode, de exemplu, analizarea informațiilor operaționale care provin de la serviciile secrete sau pur și simplu controlul de pe aeroport. Astăzi discutăm însă despre utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor în vederea prevenirii actelor de terorism, deci în vederea combaterii terorismului și a actelor de criminalitate organizată. Colegii mei vorbeau despre costuri. Da, trebuie să vorbim și despre costuri. Este vorba de 600 de milioane de euro, la care se adaugă 16 milioane pentru operatori. Și atunci am o întrebare pentru comisie. Ce vom primi în schimb? Sunt de acord cu ideea principală a doamnei raportor. Trebuie să ne concentrăm pe activități de terorism combaterea acestora. Sunt de acord în ceea ce privește problemele privind utilizarea datelor trebuie utilizate pentru a lupta împotriva infracțiunilor grave. Dar e o exprimare destul de uh, generală. Trebuie să vedem dacă, uh, așa cum este formulat, proiectul atinge obiectivele urmărite. A fost foarte bine menționat aici mandatul european de arestare. Uh, cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Higgins, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să, felicit pe, să o felicit pe doamna Lichtenberger pentru acest raport, care este foarte, foarte util. Am trei chestiuni, trei amendamente cu care am problemă. Amendamentul 2, considerentul 12, situația este de așa natură, și asta a fost unul dintre punctele centrale ale discuției, este că domeniul de aplicare a directivei este o problemă, adică ce tip de infracțiuni sunt acoperite. S-a spus aici că se dorește limitarea la acte de terorism. Dar așa cum a spus doamna Foster, o infracțiune e o infracțiune, fie că e vorba de trafic de droguri, de persoane, uh, în spălare de bani și așa mai departe. Și dacă putem să avem o bază de date care uh, se va referi la toate problemele, fiindcă sunt crime transfrontaliere, nu respectă granițele, atunci trebuie să folosim acea bază de date. Comisia a elaborat, uh, a redactat o teză cheie în în care spune că statele membre pot exclude acele infracțiuni minore luând în considerare propriile sisteme juridice. Deci nu cred că va fi o problemă cu privire la identificarea tipului de infracțiuni. O a doua problemă pe care o am și domnul Bradburn și doamna Foster și doamna Deverac și domnul Șterc au um, ridicat cu toții aceeași problemă și anume perioada aceea de 30 de zile. Este o perioadă absolut ridicolă. De ce este mai chinui să colectezi toate aceste informații, toate aceste date și uh, să le um, elimin după 30 de zile? 5 ani e o perioadă rezonabilă. Cum a spus doamna Foster, terorismul nu are cum să dispară. Săptămâna trecută la Strasburg am uh, păstrat tăcerea pentru a comemora atrocitățile care s-au comis uh, acum câțiva ani în Londra. Peste 30 de oameni au murit. Deci, terorismul ne pândește în fiecare zi și dacă putem stoca date, de ce să nu facem acest lucru? Care e problema? Și un ultim comentariu. Scopul acestei propuneri din partea doamnei Lichtenberger este unul întemeiat, dar trebuie să Uh, atingem echilibrul corect, să existe garanțiile necesare pentru ca datele să fie folosite pentru ce trebuie, și anume contracararea infracțiunilor grave, terorismul și așa mai departe, și să nu fie uh, folosite abuziv. Acestea sunt deci domenii pe care nu sunt de acord. Perioada de păstrare, uh, domeniul de aplicare al directivei și modul în care se protejează datele. Aspecte esențiale din perspectiva respectării confidențialității. Înainte să dăm cuvântul comisiei, vreau să spun că acestea sunt punctele care au atras atenția tuturor cu concluzii care uneori au variat privind domeniul de aplicare, modul în care se uh, prelucrează datele, modul în care se stochează. Probabil va exista și un vot. Doamna Vasileadu, din partea comisiei acum. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru că ne-ați invitat să fim prezenți aici. Apreciem faptul că aveți, comisia dumneavoastră se implică în acest uh, proces, pe acest proiect de directivă. Există o serie de aspecte pe care vreau să le abordez În ceea ce privește transportul aerian, amendamentele 10 și 17 le apreciem pe ambele, apreciem uh, comentariile dumneavoastră și toți cei care au intervenit s-au referit la aspecte cheie ale acestei propuneri care vor fi discutate și de, în Comisia Libe. Propunerea este una foarte importantă pentru securitatea internă a Uniunii Europene. Există multe informații care sunt restricționate, fiindcă sunt informații sensibile și aș vrea să informez membrii acestei comisii cu privire la faptul că noi, Comisia Europeană, suntem implicați într-un proces cu membrii Comisiei Libe am avut două întâlniri până în prezent în care am discutat nevoia respectării unei proporționalități în propunere și alte aspecte cheie la care v-ați referit și dumneavoastră, domeniul de aplicare, perioada de păstrare a datelor, protecția datelor. Deci discutăm cu membrii Comisiei Libe toate aceste aspecte foarte importante. Evident, proiectul de raport pe care îl discutăm va modifica substanțial domeniul de aplicare al directivei și cred că nu este surprins nimeni când vă spun că noi dorim să păstrăm direcția generală inițială. În Europa, propunerea este folosită pentru a combate infracțiunile grave. În general, există avantaje foarte importante de la utilizarea datelor, care rezultă din utilizarea datelor PNR, la mandatul european de arestare avem o perioadă de trei ani este o perioadă utilizată pe scară largă în domeniul agențiilor de aplicare a legii. De fapt, toate propunerile care au fost adoptate până acum în domeniul aplicării legii uh, se referă la lista din mandatul european de arestare pentru a defini infracțiuni grave. De aceea considerăm că definițiile folosite sunt adecvate pentru Europa atunci când definim infracțiunile grave. În ceea ce privește durata perioadei de uh, păstrare a datelor, nu există o formulă matematică pentru a calcula această perioadă perioadă, dar în ceea ce privește datele PNR, 30 de zile fără îndoială nu sunt suficiente. Există persoane care nu călătoresc în 30 de zile și uh, atunci nu te alegi cu nimic. Informațiile pe care le primim de la autoritățile de aplicare a legii ne spun că 5 ani este o perioadă minimă pe care o acceptă pentru păstrarea datelor. Sigur, ar fi dorit o perioadă mai lungă, 5 ani fiind minimul acceptabil. Și la fel, în domeniul aplicării legii în Uniunea Europeană, 5 ani um, este o perioadă larg utilizată și pentru alte baze de date și alte sisteme de date deci există un motiv întemeiat pentru care am venit cu această perioadă de 5 ani. Apoi, alte două aspecte care sunt abordate în proiectul de raport, dar la care nu s-a referit nimeni astăzi. În primul rând, regimul de protecție a datelor. Propunerea noastră spune că regimul aplicabil este decizia cadru privind protecția datelor, care se referă la aspecte de protecție a datelor în domeniul aplicării legii, prin lege, aceasta este decizia cadru care se aplică. Chiar dacă directiva privind protecția datelor 9546 ar putea să impună niște standarde de protecție ridicată, prin lege nu se aplică. Și acesta este motivul pentru care am ales acest regim de protecție a datelor. În final, un aspect care n-a fost menționat astăzi, amendamentele propuse la 1 și 9, care se referă la utilizarea datelor PNR. Utilizarea pentru o evaluare a riscului în timp real, pe baza datelor. Acesta este elementul esențial pentru utilizarea datelor PNR. Dacă propunerea ar fi ca acest domeniu de aplicare să fie îndepărtat, atunci nu mai rămâne o prea mare utilitate și de aceea v-am ruga insistent să revizuiți uh, punctul uh, dumneavoastră cu privire la acest amendament. Apoi, costurile. Evident, costurile sunt un subiect relevant pentru că transportatorii vor uh, fi afectați de această propunere. Studiul de impact care însoțește propunerea a stabilit că costurile care trebuie să fie suportate de transportatorii aerieni vor crește. Am elaborat de asemenea un. Um, am, am făcut un studiu independent și a reieșit că este vorba de costuri importante, ridicate, dar este important să se știe că, în ciuda sumei globale, aceasta va fi sub 10 eurocenți pe persoană și asta în cazul în care calculăm niște sume foarte ridicate și pentru două transmiteri de date. Deci costurile până la urmă nu se vor dovedi chiar așa de mari cum ar părea la o primă privire. Și în încheiere vreau să spun că a mai rămas un subiect sensibil. Raportul se referă la avizul Serviciului Juridic al Consiliului și oferă o legătură la o pagină de internet de unde acestea pot fi descărcate, acest aviz. În primul rând, acest aviz al serviciului juridic se referă la De fapt, un aspect se corectează vorbitorul. Acesta este un document cu distribuire restricționată. A ajuns ilegal în presă, acum este postat online și cred că ar fi bine să ștergem acest link la avizul juridic. Toate avizele juridice ale tuturor instituțiilor sunt, de fapt, confidențiale. Mulțumesc. Doamna Lichtenberger, vreți să mai spuneți câteva cuvinte? <laughs> No, I didn't leak the document because I didn't have it. <laughs> nu, nu am trimis documentul deoarece nu îl aveam. Da, pot vorbi și în germană. Pentru a răspunde colegilor, un lucru, în primul rând, în această dezbatere se tot face uh, confuzie între urmărirea indivizilor, care va fi posibilă și în continuare și din punct de vedere juridic, există toate elementele de urmărire și uh, colaborare în al doilea rând, se dorește analizarea tuturor pasagerilor pentru a constata că, de exemplu, cineva care se călătorește des în Guatemala e un dealer de droguri și cineva care merge în India de nord, în nordul Indiei, ar fi un terorist. Niște analogii se caută aici pentru astfel de tipuri de călătorii, însă există multe alte motive pentru a merge în Guatemala sau în Pakistan sau în nordul Indiei. Poate au uh, rude acolo sau cunoscuți. E doar un exemplu. Deci, se încearcă o analizare a datelor, analizând datele tuturor pasagerilor care nu au greșit vreodată în viața lor cu ceva. Tocmai de aici apare și această problemă. Și anume, pentru ce culegem datele? Dacă datele definesc ce e o infracțiune transfrontalieră gravă pentru ele, dacă avem diferite definiții, vom avea probleme, pentru că fiecare stat membru va fi liber să includă aici um, și fapte mult mai simple. Un stat membru va zice că e o crimă gravă să parchezi uh, în intrarea uh, pompierilor și ei să nu poată ieși. Deci trebuie să gândim proporțional întotdeauna. Dacă strâng toate datele tuturor turiștilor europeni și le-aș avea în față și le-aș analiza cu diferiți algoritmi, mai există și Uh, probabilitatea să greșesc. Să nu uităm că aici uh, vom avea și costuri majore. De aceea, ce e important pentru mine? Dacă ne hotărâm să introducem astfel de mecanisme, să nu uităm care e obiectivul nostru, pentru ce le folosim, și anume combaterea terorismului. Au fost colegi care au făcut propuneri cu privire la astfel de fapte grave pe care le-ar dori incluse. Însă ce se întâmplă acum în regimul actual și așa se întâmplă și în conformitate cu propunerea comisiei, aceste date pot fi folosite a, pentru multe alte elemente. Trei ani e o pedeapsă care, în funcție de statul membru, uh, poate fi folosită pentru diferite tipuri de fapte și pentru fapte relativ ușoare în uh, părerea altor state membre. Apoi, acea perioadă de, de, de retenție. Unii au spus că 30 de zile e prea puțin. Repet, eu am încercat să țin cont de deciziile diferitelor instanțe. Am încercat să țin cont de toate deciziile instanțelor și să am încercat să arăt uh, ce e și posibil, pentru că țări precum Germania sunt acum legate prin uh, deciziile curților lor. Totuși să nu uităm că aici colectăm date fără a avea vreo presupunere clară, vreo, vreo direcție măclar, măcar. Apoi s-a vorbit de stocarea activă și cea pasivă. Deci e vorba de date cu caracter anonim pentru a constata ce se întâmplă. Dacă sunt însă astfel de date mascate, acest lucru nu înseamnă decât că cel care poate vedea datele are o poziție mai înaltă, e superior ierarhic, atât, atât. Ceea ce nu presupune, după părerea mea, mult mai multă siguranță. Apoi s-a vorbit de plata în cash sau cu cărți de credit. Și aici întrebarea este ce stochezi, că s-a plătit cash sau cu cardul sau, deci deja îl suspectez pe cel care a plătit cash, sau stochezi toate datele cărții de credit. Eu sunt gata să discut cu colegii care au avut uh, obiecții și m-aș bucura să avem o dezbatere intensivă. Însă cred că nu trebuie să uităm că nu e vorba de urmărirea cuiva unui suspect, ci e vorba de datele tuturor pasagerilor colectarea datelor, analizarea acestora, eventual transmiterea lor către state terțe, iar în statele terțe nu mai putem controla la ce vor fi utilizate aceste date. Vă rog să aveți în vedere aceste elemente. Avem acorduri cu alte state uh, terțe pe care le-am tot discutat și când se ajunge acolo, vedem, veți vedea cât de dificil e, pentru că nu vom putea controla, nu vom putea impune Statelor Unite dacă au date de la cetățeni europeni, ce anume pot face cu ele. Iar cererile uh, pe care ni le aduc Statele Unite sunt tot mai mari. În fiecare an ne cer mai multe date, mai complete. Cam acesta ar fi un prim răspuns. Aș mai spune un lucru comisiei. Chiar dacă și eu am primit acest document doar pentru că a apărut online, nu pot spune ștergem și ne prefacem că nu există. Am discutat și cu colegii din uh, Comisia Libe, așa a și, a și fost ideea ca ei să ne informeze despre discuțiile pe care le-ați avut împreună. Deci, un minim pe care sper să-l atingem este să obținem o definiție comună pentru criminalitate gravă. Uitați-vă doar la codul penal al statelor membre să vedeți ce diferențe de fapte sunt pentru pedepse de 3 ani. De aceea spun încă o dată, voi face niște propuneri de date la care să ne întâlnim, să putem continua această discuție și aștept cu interes observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Data limită pentru amendamente e 7 septembrie, iar votul în comisie va fi în octombrie. Mulțumim mult! Urmează următorul punct, Convenția de la Atena și vreau să spun câteva lucruri uh, în introducere și sper să terminăm discuția cât mai repede. Vă aduc aminte că aderarea la această convenție E un subiect pe care l-am discutat, poziția noastră e foarte clară. Convenția e din 1974, uh, dar doar protocolul din 2002 a rezolvat multe puncte care nu erau acoperite de convenție. Din aprilie 2009, majoritatea punctelor de fond a fost incorporate în uh, legislația europeană referitoare la răspunderea transportatorilor în cazul unui accident. După ce acest regulament european a fost adoptat, există acum o propunere ca Uniunea Europeană să devină parte la acest protocol și cum e un acord internațional, Parlamentul trebuie să-și dea acordul în mod normal, acordul se dă printr-o recomandare, însă în acest caz avem o situație deosebită. După decizia Consiliului de a adopta două recomandări, una vine de la comisia noastră și se referă la articolul 100 al tratatului, care se referă la transport, iar celălalt va fi prezentat de Comisia Afaceri Juridice, care se referă la articolele 10 și 11, privire la cooperarea judiciară probleme civile și Consiliul a venit cu aceste două puncte pentru că Danemarca are opțiunea unui opt-out în cooperarea judiciară și deci nu participă la adoptarea uh, de către Consiliul acestui punct la 10-11, la articolul 10-11, dar fiind totuși partener la convenție va intra sub incidența acestor obligații. Textul nu poate fi amendat, el poate fi doar uh, respins dacă nu ne place. Eu propun, uh, dacă există amendamente, să le prezentați până pe 14 iulie la ora 3 Speram să votăm în comisie mâine, însă nu vom putea face pentru că Comisia de Servicii de Aspecte Juridice n-a discutat încă, iar punctul de transport va fi discutat în octombrie. Dorește cineva să ia cuvântul, domnul Coza? Köszönöm szépen a szót! Szeretném megerősíteni, hogy nem leszek hosszú, rövid lesz a felszólás. Mulțumesc, foarte pe scurt. Vă promit că vom putea încheia acest punct foarte repede. Mulțumesc mult pentru activitatea raportorului. Susțin uh, textul, iar în numele meu și al grupului meu important ca pasagerii să se bucure de drepturi de drepturile lor. Și cum spunea și domnul raportor, vorbim de aici de o poveste destul de lungă. Am ajuns acum la un punct de cotitură, iar Uniunea Europeană va fi un actor cheie în acest domeniu. Aș dori să subliniez o idee, și anume, nu e important doar să acceptăm convenția, să aderăm, ci și să o monitorizăm uh, pe viitor. Mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc. partea comisiei, domnul Coulson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vrem să vă mulțumim pentru raportul pe care l-ați întocmit și mulțumim și pentru intervenția domnului Cosa pe de altă parte, vrem să semnalăm faptul că în momentul în care această convenție va fi ratificată de statele membre ale Uniunii Europene, se va pune în aplicare mult mai repede și pe plan internațional, mai ales că statele noastre membre uh, reprezintă foarte mult de asemenea, și interesul este important uh, și ar fi bine să se facă înainte de intrarea în vigoare a uh, regulamentului din 2009. De aceea, statele membre s-au angajat într-un fel sau altul să treacă la ratificarea acestei convenții cât mai repede cu putință, dacă se poate, până la sfârșitul anului 2011. După cum ați semnalat și dumneavoastră, Danemarca va ratifica în ceea ce o privește singură uh, convenția aceasta. Mulțumesc foarte mult! Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Am ajuns astfel la sfârșitul uh, ordinii de zi a acestei după amieze și trecem acum la reuniunea coordonatorilor. Vă rugăm să părăsiți uh, sala în liniște ca să putem trece la reuniunea coordonatorilor.